Buongiorno. Buongiorno. Così, in occasione della prima riunione. Eh... Bună dimineața, e prima noastră reuniune de lucru aici, a Comisiei pentru Mediul Înconjurător. Avem câteva minute întârziere, însă data viitoare cu siguranță ne vom organiza mai bine și vom începe la timp. Vom trece imediat la ordinea de zi. E, eh, adopțiune de la... În primul rând, adoptarea ordinii de zi. Dacă nu aveți observații, putem adopta proiectul de ordine de zi fără nicio modificare. Acum am o serie de comunicări. Prima se referă la interpretare. Astăzi avem următoarele limbi. În 23 de limbi, de fapt, în toate. Și trebuie să vă spun că în ceea ce privește abordarea multilingvismului, care ne caracterizează aici la lucrările Parlamentului, deci vom încerca de fiecare dată să avem cât mai multe limbi disponibile în comisia noastră. Însă, bineînțeles că totul va depinde și de disponibilitatea interpreților, va depinde și de faptul că uneori va trebui să avem ședințele în săli mai mici, unde nu sunt toate cabinele. Deci uneori ni se va întâmpla să nu avem regim lingvistic complet. Știți de asemenea că trebuie să reducem costurile, de aceea îi rog pe toți membrii acestei comisii ca atunci când vor ști că nu pot participa la vreo reuniune să anunțe din timp secretariatul pentru a reduce numărul de limbi disponibile. Astfel am uh, economisit bani și um, resurse umane. în web streaming. În ceea ce privește transmiterea pe internet a lucrărilor comisiei noastre, Țin să vă spun că vom continua să transmitem uh, totul așa cum s-a făcut și până acum. După cum știți, Comisia de Mediu și e comisia care conduce proiectul privind uh, reducerea folosirii hârtiei aici în Parlamentul European, deși în această privință membrii comisiei noastre care nu doresc o copie a documentelor um, pe hârtie și care doresc doar uh, un document în format electronic, care oricum va fi disponibil și pe pagina internet, deci îi rog pe acești colegi să ne anunțe. Deci cei care nu mai vor să primească copiile um, pe hârtie, deci îi rog să informeze secretariatul. O altă comunicare se referă la pachetul de bun venit în comisia noastră. Aveți fiecare un dosar în diferitele dumneavoastră limbi de lucru, în limbile dumneavoastră materne. Dosarul va fost distribuit și trebuie să vă spun că mm, în acest dosar se face o, o prezentare a comisiei noastre, uh, Uh, sunt uh, și multe informații în legătură cu procedura legislativă din Parlamentul European și o serie de informații în legătură cu activitățile pe care le vom desfășura în cea de opta legislatură. Uh, del, uh, will compact a... Eh, Versiunea electronică e disponibilă și pe pagina internet a comisiei noastre, începând cu ziua de astăzi. La successiva comunicazione invece è una, una comunicazione piacevole. Următoarea comunicare e plăcută. Așa cum s-a făcut de obicei în această după-amiază, cu un sfert de oră înainte de uh, a începe cea de-a doua parte a ședinței noastre, deci la ora 2.45 vom avea o, o fotografie, vom face o fotografie de grup cu membrii comisiei noastre. Vă rog pe toți să veniți aici la trei fără un sfert, bine aranjați, ferchezuiți, pentru această fotografie de grup pe care o vom folosi după aceea de multe ori. Fotografia va fi făcută aici, în sala unde de obicei se va reuni comisia noastră. Următoarea reuniune a comisiei noastre va avea loc pe 3 septembrie de la 9 la 12 jumate și după amiaza de la 3 la 6 jumate. Sesiunea. Ședința din 4 septembrie este anulată, deci vă spun asta deja de acum. Ajungem acum la următorul punct de pe ordinea de zi, care se referă la recomandările coordonatorilor. pe 14 iulie la Strasburg s-au întâlnit coordonatorii. V-a fost trimis procesul verbal al acestei reuniuni. l aveți în dosarele reuniunii. Și dat fiind că nu am primit observații din partea coordonatorilor, putem considera acest proces verbal ca fiind adoptat. Deci cu toții îl puteți consulta um, pe internet, în versiunea electronică a documentului. Următorul punct de pe ordinea de zi, bugetul pentru anul 2015, bugetul Comisiei Europene. Dat fiindcă eu am fost un membru al Comisiei de Bugete înainte, am fost raportor general pentru buget în anii trecuți și coordonatorii au avut amabilitatea să mă roage să redactez avizul pentru Comisia Envi. Ieri ați primit pe e-mail acest document, doar în engleză, deoarece nu am avut prea mult timp la dispoziție. Deci acum îmi voi schimba rolul și voi continua în calitate de um, autor al acestui proiect de aviz. referitor la bugetul pe 2015. Deci este un proiect de aviz pentru colegii de la bugete. Sono distanțiamenti în termeni impegni. Am vorbit care sunt, am arătat aici care sunt primul rând, creditele de plată și de angajament pentru următorul uh, uh buget. După cum știți, angajamentele depășesc plățile, ca de obicei, și știți că de-a lungul timpului ralurile au tot crescut din această cauză. Acele sume care nu sunt lichidate într-un an și care se tot strâng de la un an la altul și care urmează să fie plătite. În domeniul bugetar am evidențiat pozițiile legate de cele chestiuni care țin de competența comisiei noastre. Mai ales pentru anumite programe există un pericol real legat de amânarea plăților existente. În aviz, la punctul 7, am arătat că în ceea ce privește programul LIFE, dacă e să comparăm cu bugetul anterior, avem o creștere de 23,3 milioane pentru mediul și 7,2 milioane pentru schimbarea climatică. În timp ce creșterea evidențiată pentru mediu, pentru schimbarea climatică ar trebui să fie suficientă pentru a acoperi toate nevoile pe 2015. Partea referitoare la mediul înconjurător pare să arate um, o problemă în ceea ce privește acoperirea tuturor nevoilor din 2015. În octombrie, deci avem sume amânate, plăți amânate și asta ne-ar face că nu vom reuși să plătim uh, totul. De aceea, în aviz, i-am cerut Comisiei și Consiliului să ne dea asigurări în legătură cu menținerea unor resurse suficiente în buget, prin intermediul bugetului rectificativ, pentru a putea Uh, menține viteza de croazieră, să zicem așa, a programelor pentru mediu în 2015, fără să avem întreruperi legate de lipsa uh, plăților. Alte chestiuni evidențiate în acest aviz. Agențiile. Știți că există un program finalizat în legătură cu programul comprensiv al Comisiei de a reduce cu 5% în 5 ani personalul care lucrează la toate serviciile comisiei, dar și uh, în agenții. Pentru unele agenții uh, e, e greu mai ales pentru acele agenții care uh, au o activitate legată de prestările externe. Deci o parte din resursele lor le primesc nu de la bugetul comisiei, ci direct de la întreprinderi pentru anumite prestații uh, oferite, deci furnizate de aceste agenții. Deci s-ar putea să creăm dificultăți unor agenții în ceea ce vrește activitatea lor. De aceea, referitor la două agenții, am semnalat faptul că există aceste posibile probleme legate de uh, reducerea personalului. Am spus de asemenea cât de, important, cât de importante sunt pentru noi proiectele pilot, de asemenea, și acțiunile pregătitoare sunt foarte importante pentru noi. Și știți că au o legătură clară cu tot ceea ce lucrăm noi aici și de aceea cerem, arătăm clar că toate aceste proiecte pilot și acțiuni pregătitoare trebuie să poată fi finanțate de la bugetul din 2015. Iată, colegi, care a fost prezentarea acestui proiect de aviz. Acum îi voi da cuvântul imediat Comisiei Europene, reprezentată aici de François Cazana, de la DG uh, Enviro. Merci, monsieur le président. Euh, peut-être... Mulțumesc, domnule președinte. Aș spune câteva cuvinte în legătură cu bugetul pentru mediu în general, dat fiindcă comisia dumneavoastră este nouă. Ca dimensiuni, angajamentele reprezintă 480 de milioane pentru proiectul de buget 2015 și în ceea ce privește plățile, puțin sub 400 de milioane în general, 380 uh, de milioane pentru 2015. Dat fiindcă bugetul, bugetul total este de 46 de miliarde credite de plată și cam tot atât credite de angajament, poate să pară puțin bugetul pentru mediu, dar este doar partea vizibilă a icebergului, pentru că există cheltuieli pentru uh, combaterea schimbărilor climatice și la celelalte capitole ale bugetului european, politica de cercetare, acțiunea climatică și politica de acțiune externe. Nu avem detalii precise cu privire la sumele cheltuite, dar considerăm că în total cam 15% din bugetul Uniunii Europene poate fi considerat ca dedicat mediului. Și de 2 ani am instaurat un sistem de trasabilitate a cheltuielilor în combaterea schimbărilor climatice pe de o parte și apoi în domeniul ocrotirii biodiversității de cealaltă parte. Acest buget pentru mediu este reprezentat în, în proporție de 80-85% de programul LIFE, de contribuții la organismele internaționale din domeniul mediului și de contribuțiile agențiilor, după cum a spus președintele, uh, ac acțiuni pregătitoare și proiecte pilot. În legătură cu 2015, dom proiectul propus de comisie, proiectul de buget, respectă deciziile luate în legătură cu cheltuielile pentru agenții. Agenția Europeană a Mediului de la Copenhaga este una considerată ca fiind la viteza de croazieră, deci aici respectăm uh, standardele impuse acestui tip de agenție. Pentru 2015 avem anumite temeri referitoare la nivelul plăților, după cum a spus și președintele. În ceea ce privește nevoile noastre, credem că din luna octombrie, dacă prevederile noastre vor fi confirmate, vom avea probleme de plată și s-ar putea să avem nevoie de transferuri de la alte linii bugetare, însă cam toată comisia se află de fapt în această situație. Un alt aspect specific pentru 2015 se referă la contribuția noastră la Agenția pentru uh, Produse Chimice de la Helsinki. Contribuim acolo la biocide, înregistrarea produselor biocide și o parte a contribuției pentru această agen a contribuției acestei agenții vine de la întreprinderile care vor să-și înregistreze produsele. E o sumă mai mică decât se estimase. În 2013-2014 a trebuit să oferim un ajutor specific, iar previziunile Agenției pentru 2015 anunță o nouă reducere, o nouă scădere a acestor taxe. Deci problema devine sistemică și va trebui să găsim soluții mai durabile la această problemă. Un alt aspect important pentru 2015, acesta va fi al doilea an de punere în aplicare a cadrului financiar multianual și va fi, de fapt, primul an în care acesta este operațional. Vor fi două elemente noi. În primul rând, cea mai mare parte a programului LIFE, gestiunea acestui program va fi uh, transmisă unei agenții Agenția pentru IMM-uri și, în al doilea rând, pentru prima dată se vor utiliza instrumentele financiare, adică unele sume de la bugetul comunitar vor fi investite în instrumente financiare gestionate de Banca Europeană de Investiții, pentru acțiuni de combatere a schimbărilor climatice sau pentru biodiversitate. Cred că acestea sunt principalele elemente pe care trebuie să vi le spun în legătură cu bugetul. Am să-i dau cuvântul și colegului meu de la Sanco, Guido de Clerc, care vă va vorbi despre bugetul Sanco. Mulțumesc! În ceea ce privește Direcția Generală Sanco, Sănătate și Protecția Consumatorilor, pe noi ne interesează programul de sănătate publică și cel de sănătate animală și, sănă și sănătatea plantelor. E vorba de uh, 470 de milioane credite de angajament împărțiți între sănătate publică, sănătatea animalelor și a plantelor și trei agenții reglementative, CDC, EFSA și EMEA. Și EMA. În ceea ce privește creditele de angajament, sumele corespund celui de-al doilea an din programele multianuale citate, la sănătate publică și protecția animalelor. În ceea ce privește cele trei agenții, sumele alocate ca credite de angajament corespund cu sumele prevăzute în decizia Comisiei din iulie 2013. În ceea ce privește creditele de plată, avem aceeași situație ca cea menționată de colegul de la DG Environment. Adică, Acestea sunt limitate la plafonul perspectivelor financiare, deci e posibil ca la sfârșitul anului să avem mici probleme legate de plăți, dar totul va depinde de timing, de punerea în aplicare a bugetului. Dacă angajamentele vor fi puțin amânate, atunci nici creditele de plată nu se vor suprapune peste ele, deci va trebui să vedem uh, la executare ce se întâmplă. În ceea ce privește agențiile reglementative, în ceea ce privește personalul acestora, Comisia a decis să aplice reducerea de 1% uh, la aceste agenții și de asemenea să realoce 1% din personal între agențiile reglementative. Deci această reducere a fost aplicată celor trei agenții ECDC, EFSA și EMA. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Domnul Uitema dorește să intervină. Yes, uh, thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult pentru acest raport. Vă felicit. Vreau să spun doar câteva lucruri menționate și de reprezentanții Comisiei și de dumneavoastră, această diferență între angajamente și plăți. Cred că ar fi important ca Comisia să cheltuiască mult mai țintit fondurile ca să elimine această diferență. În ceea ce privește agențiile, salut rolul Agenției Executive pentru IMM-uri, pentru că aceasta va stimula spiritul antreprenorial și inovarea atât de necesare pentru a combate problemele de mediu, și pentru ca industriile noastre să rămână pe poziții de lider în domeniul tehnologiilor verzi. Vreau să salut și rolul tot mai puternic al BEI, care va contribui la finanțarea de produse inovatoare, cum sunt instrumentele de finanțare pentru capitalul natural. În legătură cu Direcția Generală Sanco, mă bucur că sunt reprezentanții acestui DG aici, pentru că mă îngrijorează lipsa de finanțare pentru episodii, de exemplu, pentru uh, gripa porcină, epidemia de gripă porcină, numai în Regatul Unit a costat cam un miliard de euro și în rezervă noi avem doar 400 de milioane de euro. Deci uh, e o problemă care mă îngrijorează foarte tare. Asta voiam să spun. Mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Goethe. Mulțumesc foarte mult, domnul Grote. Vă mulțumesc foarte mult. În calitate de raportor ați făcut o treabă foarte bună. Ați avut, de fapt, doar o săptămână la dispoziție și ați uh, pregătit foarte bine subiectul. Eu aș dori să mă refer la agenții. La agenții uh, avem această situație. Agențiile primesc tot mai multe sarcini, dar finanțarea nu este la înălțime. Se fac, din potrivă, uh, reduce cam de 5% la capitolul personal. Și asta, um, acesta este un subiect pe care l-am discutat de mai multe ori la Comisia Envi și cu Iuta Hau care a fost raportoare permanentă și noi am spus că se va ajunge la asta iar și iată că acum problemele există. Deci vă rog să luați mai în serios viitorul nostru pentru că avem uh, agenții foarte importante în Uniunea Europeană și de fiecare dată se întâmplă același lucru. Se uh, bat cap în cap pretențiile pe care le avem de la aceste agenții cu resursele pe care li le punem la dispoziție. Trebuie să fim flexibili și să știm să și ascultăm agențiile, pentru că întreprinderile, de exemplu, își înregistrează produsele la uh, EMA sau la uh, ECA, dar avem și pretenția ca toate aceste cereri să fie tratate corect. Deci, pentru ca pretențiile noastre să fie respectate, trebuie ca agențiile să fie finanțate și să beneficieze și de personal în mod corespunzător. Mulțumesc, domnul Gerbrandi. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să vă felicit pentru primul raport la Comisia de Mediu. Am două întrebări legate de buget și m-aș bucura să primesc uh, răspunsul comisiei. În primul rând, în legătură cu biodiversitatea. Pe baza comunicării comisiei, am aflat că am avea nevoie de 4,8 miliarde de euro pe an pentru a ne atinge obiectivele, obiectivele stipulate în strategia biodiversității. Am depus câteva întrebări în scris, chiar înainte de pauza electorală, iar răspunsurile pe care le-am primit m-au uimit. Eu nu am pus o întrebare legată de bugetul european, acesta este clar și transparent. Întrebarea mea se referea la bugetele pentru uh, biodiversitate din statele membre. Și imaginea este clară. Comisia habar nu are care sunt bugetele pentru biodiversitate din diferitele state membre. Întrebarea mea pentru comisie este ce urmează acum? Cum vom atinge obiectivele din strategia biodiversității? Pentru că cele 3,46 de uh, miliarde de euro din programul LIFE din cei șapte ani, prevăzut pentru șapte ani, nu ajung nici măcar pentru un an pentru biodiversitate în Europa. E clar că nu vrem să ne asumăm responsabilitatea pentru biodiversitate pentru toate state mem statele membre. Poate ne dă Comisia mai multe detalii. Ce intenționează să facă, ce presiuni vrea să facă ca statele membre să fie mai transparente în ceea ce privește bugetul pentru biodiversitate. Cea de-a doua întrebare se referă la uh, mediul agricol. Anul trecut, împreună cu grupul ALDE, am depus la Comisia pentru Bugete un amendament pentru ca o sumă considerabilă din bugetul agri-mediu să fie trecut în rezervă. Aveam 2,5 miliarde pe an la fostul CFM în acest plan uh, agri-mediu. Nu știu exact care este suma acum, dar presupun că nu este mult mai puțin decât cele 2,5 miliarde. Dacă comparăm această sumă cu alocarea pentru LIFE pentru șapte ani, diferența este enormă. Însă, conform Curții Europene de Conturi, beneficiile pentru mediu ale acestei sume de 2,5 miliarde sunt necunoscute. S-ar putea să fie beneficii extrem de limitate. Ce doream eu anul trecut la Comisia pentru Bugete era ca bugetul pentru agri-mediu să fie trecut în proporție de 10% în rezervă și fondurile să fie disponibile din nou numai atunci când se vor demonstra beneficiile pentru mediu, de către statele membre sau de către Comisia Europeană. Ce evoluții au mai avut loc de anul trecut În coace Pentru că eu nu cred că trebuie să cheltuim atât de mult pe un lucru atât de puțin relevant față de obiectivele liniei bugetare. Mulțumesc! Dăm acum cuvântul doamnei Gerling. Mulțumesc, domnule președinte, și eu vreau să vă felicit pentru acest aviz redactat atât de repede. Sigur că nici noi n-am avut prea mult timp să-l analizăm, dar aș vrea să spun câteva lucruri din perspectiva grupului meu. În primul rând, cred că undeva ar trebui să spunem că statele membre sunt obligate să reducă cheltuielile și să uh, își pună la punct situația fiscală, la cererea Comisiei, la cererea Uniunii Europene. Cred că trebuie să ținem seama de acest fapt pentru că e o nebunie să spunem că bugetul pentru mediu ar trebui să rămână complet uh, neafectat de toate reducerile. Și bugetul pentru mediu este ca orice altă parte din buget și trebuie privit în perspectivă și mi-ar plăcea să văd puțin mai multă rigoare în uh, exprimare. Fiecare comisie va spune că uh, munca făcută de ea este cea mai importantă și că trebuie protejată. Și de asemenea, aș vrea să se recunoască că unele subiecte sunt mai puțin prioritare și că deci va, vom putea să economisim de acolo și să cheltuim mai mult pentru priorități. Uh, deci, când ne ocupăm de legislație și de reglementări la comisia aceasta, ni se spune de foarte multe ori că trebuie să fie măsuri neutre din punctul de vedere al bugetului, deci că nu va fi niciun efect și după aceea, după câțiva ani, ni se spune că de fapt nu a fost așa și că agențiile nu fac față. Cred că trebuie să ne gândim bine pentru că această neutralitate bugetară pare să nu mai existe de fapt și uh, totul pare să coste mult mai mult și iată că agențiile nu mai au bani să-și facă treaba sau fac mai mult decât ar trebui să facă, cred că trebuie să ne gândim la volumul de lucru și la modalități de a-l reduce. Deci eu aș dori să se facă economii, economii la agenții, nu numai cele Uh, reducere la personal, ci să se reducă poate și la bugetul pentru comunicare și așa mai departe. Noi vom depune câteva amendamente în acest sens și vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnul Leinen. Mulțumesc, domnule președinte. Uniunea Europeană are mai multe obligații în domeniul protecției uh, climatice la nivel internațional – cu câteva luni înainte de alegeri am auzit că suntem cam strâmtorați la buget ca să ne respectăm aceste obligații. Poate ne expune din nou Comisia poziția sa pe această temă? Mulțumesc, doamna Grostet. Mulțumesc, domnule președinte. Eu aș dori să revin la problema agențiilor și să vorbesc despre o agenție pe care o cunosc eu mai bine, Agenția Europeană a Medicamentelor de la Londra. De ani și ani de zile se acordă tot mai multe responsabilități acestei agenții, responsabilități foarte dificile și importante. Și nu cred că aici ne putem gândi să preluăm aceste responsabilități, să le transferăm în altă parte. E vorba de farmacovigilență, e vorba de autorizațiile de, de, autorizațiile de punere pe piață și știm că există anumite medicamente, printre care medicamentele inovatoare care trebuie să uh, primească o autorizație de punere pe piață din partea Agenției Europene. ce îmi doresc eu? Știți, știți că în fiecare an trebuie să ne luptăm pentru buget, ca să verificăm că agenția primește bugetul necesar. Și pe măsură ce se îngreunează munca acestei agenții, îi se cere și tot mai multă rapiditate. Haideți să fim vigilenți, poate că sunt unele agenții unde situația poate fi simplificată și unde se pot face reduceri, dar în niciun caz la Agenția Medicamentelor. Trebuie să avem grijă ca bugetul acestei agenții să permită ca toți cetățenii europeni să beneficieze de o sănătate publică mai bună și să le oferim cetățenilor garanțiile de securitate necesare pentru medicamente. Mulțumesc. Domnul Eichhout. Mulțumesc, domnule președinte, îmi mulțumesc și eu pentru acest aviz. Am o întrebare foarte simplă. Înainte, iuta Haug uh, făcea onorurile și întotdeauna uh, revenea la proiectul de buget. Erau foarte multe amendamente la liniile bugetare ca să se revină la proiectul de buget. Eu aș vrea să vă întreb dacă intenționați să faceți același lucru sau așteptați ca membrii să depună astfel de amendamente. Nu mai sunt alte intervenții, așadar am să vă dau eu răspunsurile, după care voi ruga Comisia să răspundă și ea. Că, e, così come abbiamo sempre... E clar că așa cum am făcut întotdeauna, proiectul bugetar care a fost elaborat de către comisie prevede angajamente și plăți. Deseori însă, Consiliul reduce plățile pentru a adopta un nivel global de plăți cu niște reduceri lineare care nu țin cont de cerințele manifestate de diversele programe existente, singurul obiectiv fiind acela de a reduce cheltuielile pentru statele membre în timp ce uh, estimarea uh, făcută de comisie este una ponderată care ține cont de cerințele programelor de activitate și deci de fiecare agenție de toate programele. De aceea, din punct de vedere rațional, am să uh, vă prezint uh, soluția pentru a restaura acest buget, pentru a putea reveni la linia prevăzută de către comisie și după aceea comisia bugetară va încerca să negocieze cu Consiliul un acord în conciliere. Referitor la celelalte întrebări mai specifice care au fost adresate comisiei, uh, pentru aceasta am să dau cuvântul acesteia pentru a oferi răspunsurile competente. Da, mulțumesc, domnule președinte. Am să răspund uh, celor două întrebări care au fost puse în legătură cu biodiversitatea și măsurile de mediu, referitor la biodiversitate și mărimea acestei părți ascunse a icebergului pe care o menționam și mai devreme, uh, Comisia este prima care va da exemplu și asta, după cum vă spuneam, printr-un sistem de trasabilitate care a fost pus în um, aplicare în urmă cu 2 ani asupra bugetului. În ceea ce privește statele membre, Comisia ar putea, așa cum a propus de altfel și Curtea de Conturi în raportul său asupra biodiversității, ar putea să ceară statelor membre un raport asupra cheltuielilor oferind în același timp acestora o metodologie care să permită ca raportul respectiv să fie și coerent. Și nu știu ce altceva ar putea face Comisia față de statele membre. Referitor la măsurile agro, agricole și de mediu. S-a făcut o evaluare a cheltuielilor bugetare și um, s-a trecut de la un calcul, de la un control care se uh, baza pe regularitatea acestor calcule pe măsuri factoriale ale acestora și Curtea de Conturi realizează din ce în ce mai multe rapoarte speciale în legătură cu o serie de măsuri. De exemplu, s-au făcut rapoarte pe tema biodiversității, în legătură cu um, cheltuielile referitoare la resursele Uh, hidrologice, cheltuielile făcute în general pentru schimbarea climatică. Și, din acest punct de vedere, deși nu suntem neapărat de acord cu Curtea de Conturi și există întotdeauna această procedură contradictorie înainte de stabilirea rapoartelor, totuși uh, vom evalua documentele pe care le primim de la Curtea de Conturi și recomandările primite pe care, bineînțeles, va trebui să le monitorizăm. De altfel, toate acestea vor fi prezentate în fața Comisiei dumneavoastră și în fața Parlamentului. A existat o întrebare și în legătură cu finanțarea obligațiilor de mediu și am să dau cuvântul colegului meu de la DG Clima. Mulțumesc, mulțumesc domnule președinte. În legătură cu uh, obligațiile de mediu și acea cotă anuală care trebuie plătită către secretariat, există cinci convenții pentru care plătim taxe, de exemplu pentru Națiunile Unite, Convenția pentru Schimbarea Climatică, protocolul de la Kyoto, sistemul de înregistrare a emisiilor, protocolul de la Montreal, care protejează stratul de ozon și așa mai departe. Vorbim aici de între 8.000 și 50.000 de euro anual. Am plătit deja aceste taxe pentru anul 2014, deci sunt bani care au fost deja plătiți și ne vom asigura că și la anul ne vom respecta angajamentele dacă bugetul rămâne la previziunea actuală. Prego. Dacă aș putea interveni încă o dată pentru a răspunde la întrebarea referitoare la gripa porcină. Cadrul financiar a fost uh, publicat în iunie anul acesta și acesta este documentul, de fapt, care stabilește clar regulile și costurile previzibile pentru eradica, eradicarea acestor boli um, în rândul animalelor. Și statele membre trebuie să-și revizuiască programele respective. Există un sistem anual care este prevăzut pentru a recunoaște și identifica cel puțin aceste boli. Grazie, grazie a tutti per il contributo. Vă mulțumesc tuturor celor care au intervenit la această dezbatere. Aș vrea să vă reamintesc care este procedura, pentru că procedura bugetară este mult mai compactă, pentru că suntem într-un an electoral, termenele sunt mai strânse, termenul pentru amendamente la Comisia de Bugete, această dată este 24 iulie, deci mâine la orele 16, și termenul pentru depunerea amendamentelor pentru acest aviz la fel, iar amendamentele trebuie redactate doar în engleză. Votul va avea loc la ședința noastră din 3 septembrie. Singurul lucru pe care aș mai putea să-l adaug este că um, toate propunerile pentru proiectele pilot și pentru acțiunile de prezentare trebuie să parvină sub formă de amendament la buget până mâine la orele 16. Și cred că acum putem să trecem la următorul punct. Pregătiri în vederea summitului climei organizat la Națiunile Unite în septembrie anul acesta. După cum știți, pe 23 septembrie, secretarul general al Națiunilor Unite, domnul Ban Ki-moon, a convocat un summit pe marginea climei, în marginea adunării generale a ONU. Un summit care a fost gândit tocmai pentru a mobiliza și a ajunge la un angajament politic înaintea conferinței asupra climei care va avea loc la Lima și după aceea la Paris în decembrie 2014, respectiv decembrie 2015. Secretarul General al ONU a invitat guvernele și societatea civilă să prezinte proiecte ambițioase pentru acest summit, astfel încât să se respecte obiectivele în ceea ce privește schimbarea climatică. Îl avem aici pe directorul general de la DG Clima, Jos de Becker, care ne va face o prezentare asupra stării actuale a lucrărilor, tocmai în vederea pregătirii acestui summit. Bineînțeles, dânsul ne va răspunde la toate întrebările noastre. Am să dau cuvântul, deci, pentru aproximativ 10-15 minute pentru această prezentare. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Este o adevărată plăcere pentru mine să fiu aici la noua comisie ENVI sub conducerea dumneavoastră. Este o comisie foarte importantă care a avut o putere de influență deosebită în trecut și așteptăm cu nerăbdare să lucrăm cu dumneavoastră în cadrul acestui mandat legislativ. Aș vrea să fac uh, două, trei comentarii în legătură cu summitul Ban Ki-moon. Elementul cel mai important este să vedem uh, care este importanța acestui summit în cadrul negocierilor internaționale asupra schimbării climatice, pentru că va fi prima întâlnire a liderilor mondiali de la Copenhaga încoace, tocmai pentru a pregăti noul acord internațional asupra climei de la Paris, care va fi încheiat în decembrie 2015, după cum sperăm cu toții. Ce se va întâmpla, practic, la summitul ONU? Ce se va întâmpla acolo va fi esențial pentru pregătirea acestui viitor acord internațional. Aș vrea să vă spun pe scurt care este situația actuală referitoare la acest acord internațional. Știm cu toții că oamenii de știință și-au exprimat în mod colectiv prin rapoartele IPCC din 2013 părerea lor și au arătat că dacă nu controlăm emisiile de gaze cu efect de seră, până la sfârșitul secolului vom ajunge la o creștere medie a temperaturii între 2,6 și 4,8 grade Celsius, deci mult mai mare decât până acum. Pentru a preveni acest lucru avem nevoie de un acord global asupra climei, tocmai pentru a limita această creștere a temperaturii sub 2 grade Celsius, așa cum se acordase deja în cadrul Convenției ONU asupra schimbării climatice. În felul acesta, în 2011, s-a ajuns la un acord pentru a pregăti un nou acord asupra climei până în 2015, tocmai pentru a limita această creștere a temperaturii până la 2 grade Celsius. Ceea ce este esențial pentru noi, dar și pentru multe alte state, este că pentru prima oară acest acord va fi aplicabil tuturor părților și nu doar așa numitelor părți din anexa 1, pentru că definiția anexei 1 datează din 1992, deci este cam învechită. Pentru a asigura succesul acestui acord, ONU trebuie să continue rolul său de lider, să aibă o atitudine ambițioasă și să implice în special marile economii ale planetei. La Varșovia, anul trecut, s-a ajuns la un acord pentru ca principalele economii să-și prezinte contribuția la noul acord până în martie 2015. Aceasta ar permite ca într-o perioadă de 8-9 luni să se facă o evaluare pentru acest obiectiv de sub 2 grade Celsius înainte de a ajunge la acordul final în decembrie 2015 la Paris. Națiunile Unite vor respecta acest termen în cadrul 2013, care a fost discutat de șefii de state și guverne și care va fi reanalizat în octombrie anul acesta. Avem știri bune și din partea Statelor Unite, unde se legiferează acum asupra centralelor nucleare și avem știri bune și din China, care se gândește la posibilitatea limitării emisiilor. Japonia, India, Brazilia, Africa de Sud, Canada, Australia și alte țări importante trebuie să confirme încă uh, dacă uh, vor veni cu propuneri în prima parte a anului 2015, deci cu mult timp înaintea negocierilor de la Paris. Iată care este importanța acestui summit la ONU, pentru că el reprezintă un pas important pentru următoarea rundă a negocierilor, care va avea loc în decembrie anul acesta la Lima, doar uh, un an înaintea conferinței de la Paris. Deși secretarul uh, general care a organizat acest uh, summit el reprezintă un pas separat față de negocierile generale, summitul va avea un impact deosebit asupra acordului global. De aceea, secretarul general al ONU a cerut liderilor mondiali să participe la eveniment și să fie pregătiți pentru a face angajamente clare în ceea ce privește schimbarea climatică. Un element este esențial este ca principalele economii ale lumii să dea dovadă de un angajament clar pentru a reduce emisiile în acordul din 2015 și, pe de altă parte, pentru țările în curs de dezvoltare cele mai sărace să existe asigurări în ceea ce privește o susținere pentru a se adapta la acest nou sistem. Uniunea Europeană va fi reprezentată de președintele Barroso, de mulți șefi de state și guverne, a comisarul, comisarul Hedegaard și de asemenea mulți miniștri de mediu care, va, care vor călători la New York. Din câte am înțeles, peste 100 de șefi de state și guverne vor fi prezenți, printre care uh, cei din China, India, Brazilia, Mexic, toți uh, și-au confirmat deja participarea și e foarte probabil ca și președintele Obama să participe. Așa că uh, și Uniunea Europeană trebuie să fie reprezentată la același nivel, tocmai pentru a da dovadă de ambiția noastră în ceea ce privește schimbarea climatică. Ce dorește să obțină Uniunea Europeană la acest summit? Probabil că elementul cel mai important ar fi ca liderii globali să-și reafirme angajamentul pentru a ajunge la un acord la Paris. Și să ajungem la un acord care să ne permită atingerea obiectivului de sub 2 grade Celsius. Uniunea Europeană va confirma acest obiectiv și anume pentru ca el să fie atins obiectivele din 2020 până în 2015 și de asemenea celelalte obiective care au fost acordate la Varșovia. Uniunea Europeană va arăta, pe de altă parte, că în ceea ce privește angajamentele noastre pentru 2020, noi ne îndeplinim deja angajamentele la nivel internațional și s-ar putea chiar să depășim aceste obiective pentru 2020 când vom ajunge la acel moment. Pentru că în ziua de astăzi suntem deja foarte aproape de atingerea obiectivelor, pentru că reducerea emisiilor a fost de în jur de 80-90% în timp ce obiectivul general este de 20% până în 2020. Sperăm, pe de altă parte, să ajungem la un parteneriat puternic cu țările în curs de dezvoltare din restul lumii, pentru că o bună parte din bugetul nostru de dezvoltare se cheltuiește tocmai în aceste țări prin Alianța pentru Schimbare Climatică. Summitul trebuie să transmită un mesaj politic foarte clar în ceea ce privește finanțarea acestor proiecte, să semnalizeze nevoia de adaptare și susținere pentru adaptare în țările cele mai vulnerabile. Pe de altă parte, Uniunea Europeană dorește să-și reitereze angajamentul pentru a asigura accesul la o energie durabilă pentru toată lumea până în 2020 și își va confirma angajamentul pentru eliminarea gazelor fluorurate și, de asemenea, pentru eliminarea subvențiilor pentru combustibili fosili și confirmarea angajamentului nostru pentru prețul pus pe energii ce utilizează carbonul. Rezultatul negocierilor în acest context al ONU și rezultatele sale se vor vedea la întâlnirea de la Lima Îmi doresc ca mulți lideri politici să-și iau un angajament pentru ceea ce se va întâmpla nu doar la Paris, ci și la Lima. În ceea ce privește poziția noastră, noi considerăm că la conferința de la Lima ar trebui să se vadă deja principalele elemente referitoare la negocierea finală, uh, respectiv mm, evaluarea globală, atenuarea, finanțarea și alte elemente, cum ar fi, de exemplu, defrișarea ar trebui să se includă și o decizie referitoare la contribuțiile potențiale ale țărilor până în 2030 și uh, cerințele informaționale legate de acestea. Lima ar trebui să pregătească terenul pentru negocierea internațională pentru a vedea care sunt contribuțiile potențiale înainte de Paris. O bună parte a părților recunosc faptul că principalul obiectiv mă scuzați, spune vorbitorul, că aceste contribuții naționale, pentru că aici avem noi prescurtări care sunt utilizate la nivelul ONU, respectiv angajamente pentru a reduce emisiilor. Acesta ar trebui să fie un element esențial al negocierilor și vom vedea ce putem face pentru a reduce emisiile. Deci e vorba de procesul de atenuare. Pe lângă acestea, va trebui să ne referim la elemente legate de finanțare și adaptare. Un ultim comentariu pe marginea finanțării. La Lima va trebui să se facă progrese pentru schimbarea climatică și, în special, problema capitalizării a fondului de climă verde. Acesta va fi, în principal, discutat. În rezumat, summitul ONU ar trebui să prezinte un nou avânt pentru negocierea în domeniul schimbărilor climatice, în special pentru a pregăti conferința de la Paris, dar un pas important înaintea întâlnirii de la Paris este runda de negocieri de la Lima la sfârșitul anului acesta. Deci dacă ne centrăm pe cele două elemente, cred că vom reuși să facem un pas înainte pentru a ajunge la acest acord global în care toate părțile își vor lua angajamentul de a reduce emisiile. Vă mulțumesc, domnule președinte. Grazie, direttore Del Bec. Adesso... Mulțumesc, domnule De Bec, mulțumesc, domnule director. Există aici o listă destul de lungă de cereri de lor de cuvânt. Domnule Lize, vă rog. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule director general. Aș dori, în primul rând, să subliniez un lucru foarte important pentru PPE, și anume faptul că toți uh, emitenții actuali trebuie să semneze un acord internațional cu caracter obligatoriu. Este un pas foarte important care, a, care trebuie să fie stipulat uh, la Paris. V-aș ruga să ne spuneți ceva despre evoluțiile din China și din SUA. Sigur că acestea nu vor fi fără probleme, dar am avut ieri o prezentare despre un sistem de schimb din China. Se pare că în China prețul la CO2 este de două ori mai mare decât este în Uniunea Europeană la ora actuală. Și aș dori să aflu mai multe și despre planurile SUA în ceea ce privește limitarea emisiilor de CO2 la uh, centralele de energie. E foarte important uh, ca uh, permanență să ținem cont de industriile energivore, pentru că, la modul realist, probabil că tratatul nu ne va permite ca în prima zi în care intră în vigoare acordul, toate industriile din lume să aibă aceleași obligații. Trebuie să fim realiști și sigur că există și diferențe. Există produse cum este cimentul, la care uh, Uh, nu se pot reduce foarte mult emisiile de CO2, dar există și alte industrii unde se poate introduce și stimula inovarea. Aș dori să mai știu și cum stăm cu ratificarea celei de-a doua perioade obligatorii de la Kyoto. Pare să fie mulțumitor ce s-a întâmplat. De fapt, Uniunea Europeană respectă mai mult obligațiile decât alte părți, însă pentru noi, se pare că vom atinge obiectivul de reducere cu 20% până în 2020, ceea ce e foarte important pentru credibilitatea internațională a Uniunii Europene. E bine să uh, ne atingem obiectivele repede înainte de Paris și poate că ar trebui să mai luăm câteva măsuri ca să susținem această progresie. Și în ultimul rând, aș vrea să știu uh, ce se întâmplă cu strategia UE până în 2030? Pentru că la capitolul eficiență energetică sunt un pic neliniștit de faptul că Comisia a vorbit doar de 25% eficiență energetică până în 2020. Cred că este misiunea fiecarei politici în primul rând, pentru că fără aceasta nu se pot realiza celelalte măsuri. Parlamentul cere 40%, suntem realiști, deși unele studii arată că 40% nu este chiar posibil, Aș dori în orice caz ca Comisia să ne prezinte un obiectiv care să depășească obiectivul uh, uh, energiilor regenerabile, pentru că eficiența energetică este și mai rentabilă și dacă vrem rentabilitate trebuie să mizăm pe eficiența energetică mai mult decât pe energiile regenerabile și pe uh, curent electric de care de fapt nu e nevoie. Nu avem nevoie de noi conducte, noi uh, centrale, noi uh, rezervoare. Este mult mai eficient să investim fondurile din Europa în tehnologii care să permită economia de energie în clădirile noastre, de exemplu, mai ales acum când am vrea să trimitem un mesaj puternic Gazprom. M-ar interesa în ce direcție se îndreaptă Comisia astăzi. Mulțumesc! Mulțumesc! Colegul Leinen are cuvântul acum. Ia. Yeah. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule director, ne-ați făcut un compliment. Ați spus că munca Parlamentului European este extraordinară în domeniul protecției climatice și cred că e foarte important. Noi totdeauna am fost un uh, factor promotor la aceste chestiuni și eu pot să întorc complimentul pentru că și munca comisiei a fost foarte bine făcută. A existat probleme însă la nivelul guvernelor statelor membre, în Consiliu, pentru că acolo au fost uh, respinse propunerile noastre. Vom vedea acum în pregătirea conferinței de la Paris cum vom continua. Drumul către Paris este o a doua șansă pe care o avem de a obține un acord internațional după catastrofa de la Copenhaga, iarăși europenii sunt în linia întâi și uh, cred că acum la a doua încercare trebuie să reușim, pentru că altfel pierdem atât de mult timp încât nu vom mai avea nicio șansă să uh, ajungem la limitarea uh, cu 2-3 grade Celsius. Și acesta ar fi un punct important. Până în 2020 ar trebui să facem emisii de o gigatonă de uh, mai reduse. Deci ne lipsește, uh, stăm prost la acest capitol, suntem în urmă și cred că Uniunea Europeană ar trebui să poată da un nou semnal aici, și anume pachetul nostru climatic 2020, pe care aproape l-am îndeplinit, am ajuns la o reducere a emisiilor cu, de CO2 cu 19% în 2014. Deci acum în drumul spre Paris am putea să spunem că iată că putem mai mult și vom face mai mult, vom ajunge până la 25, pa chiar până la 30%. Iarăși, pregătirea pentru Paris, într-adevăr, trebuie să implice pe toți, toate statele. Lumea s-a schimbat din 99 încoace, emisiile uh, țărilor emergente au crescut foarte mult și este un lucru pozitiv că China începe să facă progrese și sperăm ca și India și alte state să-i urmeze exemplul. Va fi mai puțin decât speraserăm noi la Copenhaga, un acord internațional climatic cu obiective obligatorii, Acum vorbim mai degrabă de nationally intended contributions, deci o formulare mult mai slabă, adică statele spun ceea ce doresc să facă fără să fie obligate să și facă acel lucru. De aceea vreau să-l întreb pe domnul director cum se va măsura aici uh, progresul ca să avem totuși niște obiective obligatorii. Pentru că degeaba avem un noi un text frumos dacă rezultatul nu e la fel de frumos. Nu, trebuie totdeauna să ne întrebăm uh, ce se întâmplă uh, cu clima. Mie nu-mi place că uh, 100 de miliarde de dolari sunt cheltuiți uh, pentru inovare mie nu-mi place că se cheltuiesc acești bani, dar nu se văd rezultatele la capitolul inovare. În ultimul rând, protecția climatică va avea de câștigat dacă, pe lângă domeniile de atenuare, de mitigation clasice, vom mai prevedea și alte domenii unde să luăm măsuri. De exemplu, ce se întâmplă cu subvențiile pentru energii fosile. Uh, trebuie să ne gândim la uh, gazele fluorurate, care sunt foarte nocive pentru atmosferă și, bineînțeles, că și la CO2. Deci e vorba de măsuri suplimentare care trebuie și ele adoptate pentru că altfel nu uh, vom avea succes. Mulțumesc! Grazie, Mr. Gerbert. Mulțumesc, domnul Gerbert. Gerbrandi, mă scuzați. Vă mulțumesc. reformulez ceea ce vreau să spun. Eu așteptam acest summit de la New York organizat de Ban Ki-moon. Dacă e să-l citez, principalul obiectiv e ca liderii mondiali să-și reafirme angajamentele de a obține rezultate în 2015. Deci noi ne bucurăm când ei reafirmă ceva ce deja au promis în trecut. Uh, Asta se pare că este cel mai bun rezultat pe care îl putem obține în septembrie. Nu-i deloc încurajator. Și ceea ce e și mai puțin încurajator e ceea ce am auzit și anume faptul că vor participa peste 100 de lideri mondiali, însă nu prea mulți uh, lideri europeni vor merge. Doamna Merkel și domnul Cameron au spus că nu se vor deplasa la New York deja. Deci vom avea o imagine foarte proastă a liderilor europeni acolo. Va fi acolo Barroso, însă nu vor fi cei mai principali lideri europeni. ce intenționați să faceți? Veți încerca să faceți mai multe presiuni asupra șefilor de stat uh, din Uniunea Europeană pentru a participa la acest summit în luna septembrie? Celelalte întrebări pe care le-am se referă la procesul european intern. E păcat că nu vom avea o poziție comună în septembrie ce le va spune Baro, domnul Barroso celorlalți lideri mondiali, pe lângă faptul că nu suntem de acord și pe lângă faptul că lăsăm Polonia practic să saboteze întreaga dezbatere privind schimbarea, schimbarea climatică în Europa. Deci care va fi mesajul domnului Barroso acolo? O altă întrebare. Ce intenționează să facă în următoarele săptămâni și luni Comisia Europeană? Ce propuneri putem aștepta pe lângă propunerea privind emergența, eficiența energetică de astăzi. Și acum, în ceea ce privește calitatea aerului, acea directivă, aveți ceva vești? Mulțumesc. Acum domnul Eicaut are cuvântul. Mulțumesc. Sunt de acord cu colegul meu Gerbrandi. Când îl aud pe domnul Delbec uh, vorbind despre summitul din septembrie de la New York, e clar că pentru Europa va fi o reuniune dureroasă. Barroso a câștigat doar acel pachet privind energia 2020, <laughs> însă în timpul celui de-al doilea mandat s-a pierdut ceea ce câștigase Barroso în primul mandat. Va fi ultima reuniune internațională la care va participa Barroso despre climat și se va duce acolo cu mâna goală. De-aia spun că va fi o reuniune foarte dureroasă pentru el. Domnule Delbec, sunt foarte dezamăgit să vă aud spunând că cea mai mare ambiție pe care o avem este să se reafirme ceea ce deja s-a afirmat de nu știu câte ori înainte. Ce va promite Uniunea Europeană la New York? Vom avea summitul în octombrie, deci cu o lună înainte ne vom întâlni la New York. Poate atunci se va spune ceva în legătură cu 2030, însă și la New York e momentul să se facă o declarație. Oricum, Barroso își va încheia mandatul după o lună. Deci măcar o dată comisia ar putea să-și asume un rol de lider și să spună într-adevăr ceea ce gândesc în legătură cu ce ar trebui să facă statele membre. Și dați fiind că oricum nu vor fi acolo mulți șefi de stat, e momentul în care Barroso chiar va putea să spună ce gândească și să nu mai vină cu vorbăra aia goală cu care ne-a obișnuit. Vorbărie pe care și dumneavoastră tocmai ne-ați prezentat-o astăzi aici. Da, veți spune că Europa a făcut atât de multe lucruri minunate până în 2020. E o retorică, parcă sunteți uh, un disc stricat. Dacă același lucru îl va spune și Barroso uh, la New York, ce rost are să se mai ducă până acolo? Să facă aceste declarații aici la Bruxelles. Dacă tot se deplasează, măcar să spună mai cu tărie ceea ce își dorește din partea Uniunii Europene până în 2030. Să vorbească și de finanțare, țările în curs de dezvoltare cer de la Europa și ceva, nu doar cuvinte frumoase. Deci ceva promite acolo Europa va cere să existe un instrument internațional pentru a ne asigura că vom avea finanțare în 2020? Deoarece până acum fiecare summit privind clima nu e decât uh, o, un spectacol în care se tot reiterează promisiuni, însă nu există acel flux de bani de care avem nevoie, de exemplu, pentru aviație, pentru transportul maritim, pentru plăți. Deci eu cer acest lucru să se arate clar că vrem niște instrumente și nu doar acele promisiuni anuale care sunt imprevizibile și care întotdeauna țin de bunăvoința ministrilor de finanțe. Deci, domnule Delbec, ce va face acolo Barroso? Va face mai mult decât să spună că suntem uh, un loc minunat, uh, pentru că nu mai, lucrurile oricum nu mai stau așa de mult. Mulțumesc. Doamna Suica. Hvala gospodine predsjedniče. Nisam sigurna da... Mulțumesc, domnule președinte. Eu nu sunt sigură de faptul că domnul de Beche poate să ne răspundă nouă la întrebări, însă, în orice caz, trebuie să discutăm. Ar trebui să încercăm să depășim uh, tragedia de la Copenhaga. Indiferent cineva merge la New York, Barroso sau altcineva, cel mai important e să se, uh, re, să se reprezinte acolo poziția Parlamentului și a Comisiei Europene. Să nu uităm un lucru, Comisia noastră, ENV, în mandatul anterior, a reușit uh, să obțină trei obiective obligatorii și foarte importante. E drept că au fost foarte ambițioase, însă cred că până în 2030 putem atinge aceste obiective. În ceea ce privește anul 2020, se pare că am atins aproape toate obiectivele, deci avem șanse să ne descurcăm și până în 2030. E drept că există și economii emergente care sunt într-o situație mai dificilă și acum nu avem niciun mecanism de control în privința lor. De asemenea, sunt de acord că trebuie să ajutăm țările în curs de dezvoltare. E unul din elementele cele mai importante, deoarece aceste țări nu au mijloacele necesare. De aia e nevoie de un mecanism pentru a le putea ajuta, pentru ca noi, cei care suntem mai dezvoltați, să, să-i putem ajuta indiferent de ce se va întâmpla. Eu cred că ne pândește un pericol grav și țin să vă atrag atenția asupra acestea, și anume aviația internațională și emisiile navelor. Să nu uităm acest lucru și să încercăm să facem tot posibilul pentru a face față acestei probleme. Deci e important să ne pregătim pentru acest summit la Paris pentru ca ceea ce s-a întâmplat la Copenhaga să nu se mai întâmple încă o dată. Acum îi dau cuvântul domnului Grote. Văd că foarte mulți colegi au întrebări. Mulțumesc. Mă gândesc uh, la un citat din Biblie, că spiritul vrea, dar carnea e slabă. Uh, Comisia spune că suntem în linia întâi, suntem premergători, dar când mă uit în jur, mă gândesc la, ener la eficiență energetică, la ce spunea Peter Lize. În Parlament eram în urmă. Avem, am avut, de exemplu, un program de criză pentru economie, creator de locuri de muncă, dar uh, schimbările climatice au fost neglijate. Ce se întâmplă cu uh, obiectivul până în 2020? Știm că uh, la schimbul de cote de emisii sunt prea multe certificate pe piață și că problema nu este rezolvată, ci doar amânată. Și abia aștept să văd cum vor reacționa partenerii internaționali aici și mai ales mă interesează ce vor face anumite state membre. Eu sper, sper că domnul Barroso va coordona mai bine comisia, inclusiv la finanțare. La ultimul summit climatic am văzut că fiecare stat membru a venit cu, fie, cu pretențiile sale și că nu era niciun fel de coordonare între ele. Eu eu aș vrea să se găsească o mai bună coordonare la capitolul fonduri și să fie realizată de Comisia Europeană și abia apoi vom reuși să facem ceva. Pentru că altfel nu, mai, nu va mai sta nimeni să ne asculte la aceste conferințe și nici nu ne va mai crede nimeni. Deci e foarte important să nu luăm, ne luăm doar angajamente, ci și să tratăm după aceea la modul foarte serios. Trebuie să ne recăpătăm credibilitatea, să nu ne-o pierdem pentru că nu ar fi bine. Adesso... Domnul Balțu are cuvântul acum. Vă mulțumesc. Și aș vrea să-i mulțumesc directorului pentru informațiile detaliate pe care ni le-a furnizat. Aș avea acum două întrebări. Poate puteți să-mi răspundeți, domnule președinte. În primul rând, e vorba de obiectivele europene care sunt ambițioase. E drept că Uniunea Europeană nu face doar promisiuni, ci chiar ia măsuri în legătură cu reducerea emisiilor și ajunge la niște rezultate concrete. Însă care este limita acestor ambiții? Am auzit că până în 2020 eh, emisiile s-ar putea reduce cu chiar 40%, însă Iată că acum vorbim și despre o problemă internațională, deoarece s-ar putea ca Uniunea Europeană, care emite cam 14% din emisiile internaționale, deci chiar dacă își reduce cu multe emisiile, lucrurile nu se schimbă foarte mult la nivel internațional. Și China și uh, SUA ar trebui să facă același lucru, deoarece emit foarte mult. Deci cel mai important este să convingem liderii Uniunii Europene să facă presiune asupra celorlalți lideri mondiali. Trebuie să fie cei care uh, îi vor încuraja și pe ceilalți să-și ia niște angajamente clare. Cealaltă întrebare energie, se referă la energia nucleară. Noi, membrii acestei comisii, credem cu toții că ar trebui să se folosească din ce în ce mai mult energiile regenerabile, însă există țări unde energia nucleară e un factor e preponderent în mixul energetic, de exemplu în Franța și în Ungaria. La noi, în Ungaria, energia nucleară reprezintă 40% din mixul energetic și există mm, intențiile de a menține acesta, această pondere. Sunteți de acord cu, fa- cu faptul că menținerea unor capacități nucleare sigure ar putea fi un pas pozitiv în din perspectiva schimbărilor climatice? Mulțumesc. Poate că ne-am încurcat puțin cu procentele. Un coleg vorbea de 40% eficiență energetică, nu în ceea ce nu de energie regenerabile. După aceea, directorul general de la DG Clim oricum ne va da răspunsuri și ne va lămuri cum stau lucrurile. Doamna Rais are cuvântul. Merci, Monsieur le Président. Je crois que c'est moi. Frédéric Ries. Deux petites questions très brèves, parce que je... Câteva întrebări pe scurt. Nu vreau să-l um, încarc cu și mai multe chestiuni pe domnul Delbec. E prima noastră reuniune a Comisiei Envi. E important că începem cu această chestiune asupra căreia Uniunea Europeană s-a dovedit a fi pionieră, deși E clar că mai degrabă Comisia și Parlamentul au fost aici un, un motor, un vector și nu statele membre. E clar că summitul de la New York, acest summit uh, Ban Ki-moon și cel de la Lima de la sfârșitul anului sunt uh, amândouă cruciale pentru următorul mare summit, cel de la Paris. Unii comentatori au spus deja că negocierile au început pe picior greșit. Guvernul polonez uh, nu prea dă dovadă de fair play, așa cum s-a spus. Însă totuși avem motive de a fi întrucâtva optimiști. Deci, principalele două regiuni care emit dioxid de carbon, SUA și China, sunt pe cale acum de a schimba poziția Domnul Delbec a vorbit de asta. Poate că ne poate da mai multe detalii în legătură cu modul în care lucrurile avansează pe acest front. Și, de asemenea, o parte a experților Convenției ONU privind schimbarea climatică consideră deja că uh, în momentul de față s-au făcut mai multe progrese pentru Paris decât se făcuseră în momentul respectiv pentru Copenhaga. Deci s-ar putea deci, să ne respectăm deja obligațiile pentru 2020 în ceea ce privește emisiile de dioxid de carbon, ceea ce e bine. Acum, în ceea ce privește fondul verde climatic, la Lima se va vorbi și despre bani. Ce se întâmplă cu finanțarea acestui instrument, care este esențial pentru a ajuta țările din Sud să combată schimbarea climatică? Și poate că am avea nevoie și de câteva informații, să zicem așa, politice. Am înțeles că domnul Barroso ne va reprezenta la New York, la Lima și la Paris. Ce se va întâmpla? Care va fi coerența Uniunii Europene? Știm că ne-am uh, dus cu reprezentanțe multiple la Copenhaga și asta a fost una din cauzele eșecului nostru acolo. Deci de aceea mă întreb, vom da dovadă de coerență, vom fi uniți în ceea ce privește reprezentarea noastră la următorul mare summit? Mulțumesc, îmi cer scuze pentru că v-am pronunțat greșit, ca și cum ar fi fost în engleză numele noastră de familie. Acum, doamna Grostet are cuvântul. Mulțumesc mult, domnule președinte. Că eh, nu, nu pasăm notre... E drept că noi vorbim mult despre climă. E un subiect foarte important și am impresia că eh, retrăim dezbaterile din mandatul anterior. E clar, eh, la Copenhaga a fost o, o mare dezamăgire, cu toții am suferit din cauza asta. Însă totuși trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ trebuie să facem tot posibilul pentru a obține niște angajamente ferme din partea partenerilor noștri, asta e clar, însă aș avea câteva întrebări. Eu cred că trebuie să evităm și uh, um, eventuală confuzie în legătură cu procentele pe care le cităm pentru eficiența energetică, pentru energiile regenerabile, pentru emisiile de dioxid de carbon. E drept, ne-am luat un angajament de 40% pentru eficiența energetică, ceea ce e foarte bine și aici nu trebuie să renunțăm. În ceea ce privește celelalte lucruri, să reamintim totuși faptul că, deși Europa este pionier în ceea ce privește combaterea schimbărilor climatice, nu suntem un model de perfecțiune totuși. Vă reamintesc că există un raport recent care arată că 70% din emisiile de dioxid de carbon la nivel internațional sunt de la centralele pe cărbune. Și câteva din centralele, uh, din termocentralele pe cărbune cele mai poluante sunt și la noi, în Polonia, în Germania, deci și noi trebuie să facem eforturi mari. E clar, nu spun că trebuie să interzicem folosirea cărbunelui pentru a obține energie. Fiecare țară membră are dreptul să-și aleagă propriul mix energetic, să există tehnologia uh, Uh, e posibil să adoptăm, să avem o tehnologie pentru a limita emisiile. Acum șase ani, în 2008, deja am luat, ne-am luat un angajament în legătură cu aceasta. Deci ce facem, de exemplu, în legătură cu captarea și stocarea dioxidului de carbon? S-a vorbit rece și despre asta, însă se fac într-adevăr progrese? Dacă vrem să ne asculte și ceilalți, trebuie să arătăm că și la noi acasă știm să folosim aceste tehnologii. Există și cercetări în ceea ce vește stocarea energiei. Cum putem să facem ca energiile noastre regenerabile să fie eficiente? Nu vor fi eficiente deoarece sunt subvenționate, deci nu sunt rentabile. Și de ce nu sunt rentabile? Pentru că noi nu știm să stocăm energia. Și deci e important de asemenea să le transmitem, să facem un transfer de tehnologie și către partenerii noștri pentru a îmbunătăți situația. Deci aș vrea să știu câteva informații în legătură cu aceste tehnologii, dacă am făcut progrese sau dacă batem pasul pe loc sau ce se întâmplă și în ceea ce privește capitalizarea fondului climă, fondul verde, despre care se va discuta la Lima. Deci aș vrea mai multe informații în legătură cu acest uh, instrument și finanțarea acestea. Vă mulțumesc. Acum, domnul Eck, din partea grupului GUE, are cuvântul. ich... Mulțumesc. Am câteva întrebări pentru domnul Delbec și pentru comisie. În 2007, Națiunile Unite au realizat un raport semnat de profesorul dr. Kleinfenich și acolo, în acest raport, se spunea că peste 18% din emisiile nocive pentru climă provin din producția mondială de carne. În uh, acest context, m-ar interesa în ce măsură ține cont Comisia de acest lucru la summitul ONU și la summitul de pregătire de la Lima și, bineînțeles, și la summitul de la Paris – și cum intenționează să trateze Comisia acest domeniu important pentru a permite uh, reducerea, blocarea la do maxim 2 grade a încălzirii climatice. Mulțumesc, domnul Benicini. Da, mulțumesc, domnule președinte. Doresc și eu să subscriu la cele spuse de colegul de lângă mine. Sunt uh, de acord în ceea ce privește obiectivele ambițioase de eficiență energetică, însă se constată anumite contradicții la anumite etape. un, unele state uh, mizează, de exemplu, pe alte surse de energie, cum ar fi energia nucleară. Haideți să ne gândim la Italia. În mod ciudat, de până în 2020, Italia mizează pe petrol, pe energiile fosile. Italia vrea să-și dubleze producția de petrol offshore și pe sol. S-a vorbit uh, de altfel recent de acest lucru. Problema ține și de metodele de extracție. Există, de exemplu, fracturarea, fracturarea hidraulică, fracking-ul. Aceste metode nu mai sunt folosite în altă parte și sunt chiar interzise în alte părți, deci vor exista efecte negative asupra mediului și de asemenea asupra turismului, fiindcă se uh, vor face aceste operațiuni în Marea Adriatică, deci probabil că vor avea de suferit regiunile de coastă. Deci eu cred că eficiența energetică ar trebui să fie mai importantă decât aceste metode. Mulțumesc! Mulțumesc! Astfel am încheiat uh, lista de vorbitori și uh, cred că din intervențiile colegilor s-a degajat o invitație către comisie să aibă o acțiune mai puternică. Pe de altă parte, s-au uh, uh, precizat și întrebări mai punctuale și aș dori să-l rog pe domnul director să răspundă în puținul timp care a mai rămas. Aș vrea să uh, încep prin a răspunde la una din întrebări. Ce va spune președintele Comisiei la summitul lui Ban Ki-moon? Nu știu, pentru că nu-i citesc gândurile, dar eu cred că va spune că Uniunea Europeană are mm, performanțe impresionante până acum la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. În primul rând, se ceruse o reducere cu 8% între 2008 și 2012. Uniunea Europeană și-a redus emisiile cu 18%. Acum, pe lângă această primă perioadă, am, după această primă perioadă am trecut la o a doua și acum ne apropiem de obiectivele pentru 2030. Acestea vor fi o reducere de 40%, ceea ce e cu 20% mai mult față de 2020 o reducere de 27-28% sau cel puțin do nu, o folosire de 27-28% pentru energiile regenerabile. Acum se vorbește și despre eficiența energetică, nu știu ce vor decide comisarii, dar probabil că ținta va fi mai mare de 25%. Haideți să vedem ce va ieși din această dezbatere dar cred că Uniunea Europeană are până acum note foarte bune la reducerea emisiilor și intensitatea uh, emisiilor de gaze cu efect de seră pe unitate de PIB a fost înjumătățită față de 1990. Cred că nu putem trece cu vederea acest lucru și cred că tocmai din acest motiv Uniunea Europeană discută cu foarte multe state din lume, nu numai pentru a negocia, ci și pentru a implementa acțiuni pe teren deja. În discuțiile cu China se identifică șapte proiecte pilot referitoare la uh, schimbul de cote de emisii. Majoritatea proiectelor sunt realizate cu susținerea europenilor și a Comisiei Europene și foarte multe din informații și din softuri au fost puse la dispoziția autorităților chineze. Deci faptul că astăzi la Shenzhen prețurile de pe piață sunt de două ori mai mari decât în Europa indică faptul că și alții din lume urmează exemplul nostru. Și sigur că prețurile pe piața noastră de carbon sunt mici, dar de aceea și avem propunerea pe care o avem și sper ca Parlamentul European și Comisia dumneavoastră să își pregătească poziția cât mai repede. În ceea ce privește măsurile centrale pe care le-am adoptat în Uniunea Europeană, cum este ETS-ul, am avut uh, adepți, nu doar China, ci și Corea, California și alte părți ale Statelor Unite. Vorbind despre Statele Unite, Agenția de Protecție a Mediului, EPA, pregătește acum un proiect de legislație nu Până acum nu era clar dacă agenția respectivă are competența de a o face, acum s-a rezolvat și se pregătește o propunere de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră de la centralele energetice, care va trata cele cinci centrale vizate. Și știm că uh, își vor uh, ameliora operațiunile în SUA recent. Deci la Copenhaga SUA a promis 17% reducerea emisiilor și credem că își vor atinge obiectivul, așa cum și noi ni-l vom atinge pe cel de 20% până în 2020. Întrebarea importantă pe care domnul Barroso o va aduce în discuție, cred eu, va fi următoarea. Este important acum uh, faptul că multe state din lume își uh, măresc ambițiile tot mai mult, pentru că, după cum s-a spus, datorită politicilor noastre și datorită specializării noastre în bunuri cu emisii reduse de carbon, cota emisiilor UE în lume scade de la 13% astăzi, probabil va ajunge la 10 sau mai puțin până în 2030. Deci, nu vom putea controla schimbările climatice decât uh, dacă și alți actori din lume ne vor urma. Și de aceea, noile negocieri pentru acordul de la Paris ar trebui să conțină un cuvânt, un cuvânt cheie, și anume participare. Tot mai multe state trebuie să participe la reducerea emisiilor și va trebui probabil să facem anumite concesii ca să obținem acest lucru. De ce ați întrebat ce angajamente ne vom lua la Paris? Nu cumva se vor dilua angajamentele noastre față de Kyoto? Poate că uh, textul de la Paris va fi mai puțin constrângător decât cel de la Kyoto, dar noi lucrăm din greu ca să obținem un nucleu la acordul de la Paris, și anume contribuții utile la reducerea emisiilor și, în al doilea rând, un rezultat al negocierilor privind monitorizarea, raportarea și verificarea acesta este nucleul dur al protocolului de la Kyoto. Trebuie să fim cu toții foarte transparenți și să putem cu toții să verificăm ce fac ceilalți. Deci, MRV, monitorizarea, uh, verificarea și raportarea, uh, stau în centrul negocierilor de la Paris și, după cum ni s-a spus, acesta va fi un element foarte important al negocierilor și al textului care va fi pregătit pentru Lima. Deci, deci participare trebuie să recunoaștem ce am făcut, să ne dăm seama și că putem face mult mai mult, de aceea avem acest angajament de 40%, dar trebuie să avem și un sistem transparent de MRV, ceea ce va fi central pentru negocierile de la Paris. Au fost mai multe întrebări legate de finanțarea climatică. Dacă se merge către reducerea emisiilor și în ce măsură facem progrese la fondul, fondul climatic. În legătură cu acest fond, poate să înceapă capitalizarea. Toate cerințele administrative au fost îndeplinite și acest fond, Green Climate Fund, este pus pe picioare capitalizarea va începe și va fi o, ce, una din cerințele acordului de la Paris. Dar un lucru poate că și mai important este că finanțarea de până acum făcută la nivel mondial a contribuit la reducerea emisiilor. Și mă bucur să văd că o parte a dezbaterii privind Green Climate Fund se referă la verificarea bazată pe performanță toate fondurile transferate trebuie verificate, dacă, să, să se vadă dacă sunt bine folosite și ce mecanisme pot fi utilizate pentru ca performanța să crească tot mai mult. Și facem asta la fondurile pe care le cheltuiește Uniunea Europeană în operațiunile sale. Evaluarea performanței este un criteriu foarte important, la fel și în ceea ce privește alianța de combatere a schimbărilor climatice, la fel la cooperarea pentru dezvoltare, în permanență se verifică dacă într-adevăr se face ceea, cu banii ceea ce se dorea să se facă. Una din întrebări, sau de fapt mai multe, s-au referit la mixul energetic. A fost și o întrebare legată de rolul energiei nucleare, uh, pe rolul cărbunelui, al petrolului și gazelor și al um, gazului de șist și petrolului de șist. Mixul energetic este o competență a statelor membre. Așadar, nu Comisia trebuie să dicteze și nici instituțiile europene nu trebuie să spună statelor membre ce să facă și cum să-și formeze mixul energetic. Aceasta este o competență națională și uh, va fi așa uh, pentru mulți ani de acum înainte. Dar ce putem să facem și ce intră în negocierile pentru 2030 este să se construiască un sistem de guvernanță în domeniul energiei și vom avea nevoie de mult mai multă transparență în ceea ce privește planurile statelor membre, nu numai transparență către instituțiile europene, ci transparență față de vecini, și cred că acesta va fi un beneficiu major pentru următorii ani, nu numai în domeniul politicii climatice, ci și al politicii energetice. Deciziile nucleare planificate în Europa vor fi eh, reduse față de ce se intenționa inițial, dar vor mai apărea câteva centrale nucleare. În ceea ce privește utilizarea cărbunelui, Constatăm și regretăm că a crescut utilizarea cărbunelui în Europa în ultimul an sau doi, pentru că a fost prețul foarte mic la cărbune. Și deci sperăm să rezolvăm această problemă printr-o ă, piață a carbonului mai bine pusă la punct. O altă întrebare s-a referit la tehnologia de, stocare, de captare și stocare a carbonului. Unele state membre ă, merg înainte cu planuri experimentale Comisia tocmai a uh, decis un grant de până la 300 de milioane de euro pentru crearea unei facilități importante în Regatul Unit de, stoc, de captare și stocare a carbonului. E vorba de un program la care noi punem 300 și statul pune 300. A mai fost și o întrebare referitoare la agricultură, dacă și aceasta este inclusă în negocierile internaționale. Da, uh, este, dar din păcate momentan nu are locul important pe care îl merită. Ne pregătim să colectăm mai multe informații, mai multe date, discutăm cu colegii de la uh, Direcția Generală Agricultură și, de asemenea, la pilonul 2, foarte multe cheltuieli ar trebui să fie dedicate practicilor uh, agricole mai puțin uh, utilizatoare de carbon. Ar trebui să ne gândim la un uh, sector pentru viitor, unde să combinăm într-un sector specific emisiile din agricultură și din industria forestieră, separat de industriile de emisiile, mă scuzați, din industria energetică. A mai fost și o întrebare privind transferul de carbon. În ceea ce privește transferul de carbon, la comisie am luat o decizie susținută de comisia dumneavoastră, care trebuie acum să fie verificată de Parlamentul European, și anume să continuăm în principal cu lista de sectoare unde există un risc de transfer de carbon de acum până în 2020. Și cred că asta ar trebui să-i liniștească pe mulți din industrie care nu sunt mulțumiți, și să ne permită să reflectăm la tratarea acestei probleme după 2020. După părerea noastră, după evaluarea noastră, transferul de carbon nu s-a produs la scară mare până acum, însă în lumina limitei 2030 și în funcție de negocierile internaționale, va trebui să ținem cont de acest element pentru că uh, liderii de întreprinderi se vor gândi foarte mult la această idee, mai ales când vor produce produse energivore. Deci, trebuie să recunoaștem că acest element este unul foarte important și astăzi oferim sectoarelor care intră pe lista sectoarelor uh, vizate de transferul de carbon aproape jumătate din alocații uh, gratuit. O altă întrebare se refera la ratificarea uh, protocolului de la Kyoto 2. Am uh, făcut mari progrese în legătură cu această propunere. 27 de state membre au fost de acord să meargă înainte, dar așteptăm încă acordul celui de-al 28-lea stat membru și sperăm ca luarea deciziilor în octombrie să faciliteze obținerea unui acord și care să includă și acest ultim stat membru. O altă întrebare, ce propuneri specifice sunt pregătite de comisie? Ce este acum în pregătire? Ce are Parlamentul acum este rezerva de stabilitate a pieței, va fi extrem de importantă pentru ca piața carbonului să funcționeze așa cum se dorea. O altă propunere se referă la măsurarea emisiilor din sectorul maritim. Avem uh, foarte multe subiecte legate de pachetul 2030 și pentru asta trebuie să așteptăm deciziile șefilor de state în octombrie anul curent. Pentru că după deciziile luate de șefii de state, Comisia va pregăti această legislație referitoare la piața carbonului, o nouă versiune după 2020, dacă mai trebuie schimbat ceva dincolo de rezerva de stabilitate pentru piață și poate chiar anumite măsuri de nivel european pentru a facilita reducerile emisiilor în statele membre. E vorba de mașini, e vorba de combustibil, de combustibili uh, ecologici și de o gamă largă de produse și servicii care s-ar putea să fie foarte uh, producătoare de emisii, cum este folosirea aerul, aerului condiționat, care e foarte dăunătoare pentru climă. Cred că, domnule președinte, am acoperit elementele cele mai importante. Nu am putut să intru în detaliu așa cum mi-aș fi dorit la toate întrebările, dar vă asigur că uh, vom face o figură frumoasă la summitul lui Ban Ki-moon din septembrie, pentru că uh, avem cu ce ne mândri și uh, Cred că am demonstrat și că suntem pregătiți să continuăm tot așa cum am mers până acum. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule director Delbec. Cred că răspunsurile dumneavoastră ne pot permite să considerăm încheiat acest punct. Am văzut că a sosit și colegul Nicholson, care este raportor la următorul uh, nostru subiect, uh, novel foods, alimentele inovatoare și cred că putem trece la acest următor punct. E a voi tutti noto eh, la regola... Dragi colegi, după cum știți, regulamentul referitor la alimentele noi a a avut o poveste destul de complicată aici la instituții, pentru că încă din ianuarie 2008 Comisia își adoptase proiectul de regulament, însă Printr-o procedură ordinară în mandatul anterior, nu am reușit să ajungem la un acord. Iată cum, la sfârșitul întâlnirii de conciliere din martie 2011, nu am avut uh, în față o propunere acceptabilă și, în felul acesta, procedura s-a încheiat uh, fără succes. Au existat mai multe elemente care au reprezentat un conflict de competență între mai multe comisii, de exemplu problema clonării pe care am dezbătut-o îndelung cu Comisia Agri și uh, totul rămăsese în suspans în domeniul competenței. Așa că, iată, acum ne întâlnim aici pentru a discuta despre această nouă propunere, așa cum a fost ea făcută de către Comisie. Aș dori să vă spun de asemenea că în mandatul anterior cerusem să se facă și un studiu de impact. Și astăzi, iată cum ar trebui să se deruleze lucrările noastre. În primul rând am să dau cuvântul comisiei pentru ca aceasta să ne facă propunerea, prezentarea acestei propuneri. După aceea vom da cuvântul EFSA, și experților care au realizat acest studiu de impact, după care vom avea dezbaterea în uh, comisia noastră. Am să dau uh, imediat cuvântul comisiei pentru o scurtă prezentare a acestui proiect. Dau cuvântul doamnei Chantal Roșii. Uh, thank you very much, Mr. President. Mulțumesc, Domnule președinte, numele meu este Chantal Bruci, dar știu că era greu. Mulțumesc oricum pentru că mi-ați dat cuvântul. Vreau să vă mulțumesc pentru că ați pus pe ordinea de zi acest dosar important. Mulțumesc și domnului raportor, domnului Nicholson. Așa cum spuneați foarte bine, domnule președinte, am eșuat la conciliere, în special o problemă legată de clonare, care a devenit un adevărat obstacol, așa că am făcut un proiect separat uh, pentru alimentele noi, care este absolut diferit de celelalte două proiecte pe tema clonării care sunt pe masa de negociere a Parlamentului. Este un pas foarte important pentru că este vorba de un document care ține cont de un rezultat foarte bun al concilierii. Regulamentul pentru alimentele noi, așa cum este el prezentat astăzi, se referă la alimente noi care nu au fost consumate în mod semnificativ în Europa până acum și pe care companiile ar dori să le comercializeze. Regulamentul își dorește să faciliteze comercializarea acestor noi alimente, alimente noi cum sunt numite, asigurând pe de o parte condiții de siguranță și inovarea pentru IMM-uri. Ceea ce este important astăzi este că regulamentul actual, uh, care include industria, NGO-uri, uh, consumatori și noi, uh, factorii de decizie, nu este destul de eficient. Procedurile sunt foarte lungi și procesul de adoptare este unul care trece întâi pe la statele membre și după aceea, dacă există obiecții, dosarele sunt partajate între statele membre, sunt trimise la nivelul comisiei, după aceea, dacă se prezintă și obiecții de natură științifice, științifică, se ajunge în fața EFSA, deci este un proces îndelungat, complex și toată lumea este de acord că el poate fi îmbunătățit. Tocmai de aceea am făcut această propunere, după cum spuneați și în urma eșecului de la conciliere. Pentru a putea susține inovarea, trebuie uh, modificat procesul de uh, adoptare, ceea ce înseamnă că cererile sunt trimise direct la comisie, sunt aprobate imediat de către EFSA, în loc, în loc să treacă prin mai multe procese, cum am descris mai înainte. Eficiența va crește, va fi mai rapid și va facilita, pe de altă parte, importurile venite din țări terțe, care sunt produse agricole, care n-au fost niciodată consumate în Europa, dar dacă au fost consumate uh, pe o perioadă îndelungată, de exemplu 25 de ani, în aceste țări terțe, atunci propunem acestor țări, în marea lor majoritate țări în curs de dezvoltare, să nu treacă prin întregul proces de adoptare, ci printr-un proces mai simplu de notificare. Aceasta ar însemna că ar trebui să fie aprobate mai rapid. Bineînțeles, statele membre mențin posibilitatea de a prezenta obiecții dacă există probleme de siguranță foarte serioase și, bineînțeles, atunci se ajunge la EFSA. Însă se oferă această posibilitate țărilor producătoare de produse agricole, țări terțe, să um, aibă un acces mai rapid pe piețele noastre. Definiția dată alimentelor noi vine și în urma concilierii pe care am avut-o și noi dorim să simplificăm și să clarificăm această definiție. Este vorba de alimente noi care nu au fost consumate în Europa din 1997, pentru că aceasta era prima dată a regulamentului, nu au fost consumate în niciun stat membru în mod semnificativ și dorim, pe de altă parte, prin regulament, să evităm uh, o dificultate legată de categorisirea acestor ele alimente noi. Și a, uh, includem o listă care a, uh, conține toate alimentele ce ar fi categorisite drept alimente noi. Nu avem însă o listă exhaustivă, ci doar o listă ilustrativă și, bineînțeles, suntem dispuși să clarificăm această definiție dacă ea ar putea induce în eroare. Din punct de vedere al procedurii, un alt element important ar fi acela de a ține cont de faptul că procesul de autorizare va fi un, unul generic. Ce înseamnă asta? Pentru IMM-uri în special, care nu au atâtea resurse pentru a face o evaluare a riscului globală, vor beneficia de acest sistem de autorizare. În regulamentul actual există, de asemenea, o procedură care permite companiilor să comercializeze pe piață astfel de produse, dar procedura este mult mai complexă. Atunci când se adoptă un aliment nou prin legislația actuală, o companie va trebui să dovedească că produsul său este oarecum echivalent cu cel care a fost adoptat. Deci asta înseamnă o altă procedură costisitoare din punct de vedere al timpului, al resurselor financiare și ceea ce va fi facilitat prin procedura generică. Tot la nivel procedural, avem o evaluare a riscului de către EFSA de 5 luni și un maxim de 5 luni de asemenea pentru autorizare. Mă scuzați, spune vorbitorul, de 9 luni, nu 5. Pentru protecția datelor, există o procedură de autorizare generică, după cum spuneam, dar pentru a ajuta anumite companii care au capacitatea sau pot inventa un aliment pe baza propriilor studii și a propriilor date, le propunem să aibă și o anumită protecție, deci să nu se ofere o autorizare generică, ci pentru aceste companii ele să aibă dreptul să comercializeze doar ele acele produse pentru că au făcut-o în urma propriilor studii, deci să-și recupereze costurile aferente. Însă aceste companii trebuie să fie proprietarii acelor produse, trebuie să dovedească că baza lor de date este cea care le-a permis să ajungă la acel aliment nou. Proiectul, după cum spuneam, este rezultatul uh, muncii foarte bune pe care am avut-o la nivelul concilierii, uh, unde, domnule președinte, după cum spuneați, principala problemă a fost clonarea. Ne dorim să îmbunătățim sistemul actual, toată lumea este de acord că o putem face și dorim să grăbim procesul de uh, aprobare și de acces pe piață, promovând inovarea și menținând în același timp siguranța alimentară. Vrem să mulțumim Secretariatului Parlamentului pentru că am primit și proiectul studiului de impact. E adevărat, l-am citit uh, un pic în grabă, dar cu foarte mare interes și cred că aici am să mă opresc și uh, sunt, bineînțeles, la dispoziția dumneavoastră dacă aveți întrebări. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și pentru că ați pus acest punct pe ordinea de zi. Grazie. Mulțumesc. Am să dau acum cuvântul domnului Valeriu Curtu de la Agenția pentru Siguranță Alimentară. Mulțumesc, domnule președinte, pentru organizarea acestei dezbateri astăzi. Pot să vă spun că ESA nu este implicată în uh, acest proiect legislativ, dar noi vă mulțumim pentru că am fost invitați la dezbaterea de astăzi aș sublinia câteva dintre activitățile actuale și activitățile planificate pentru a ajunge la implementarea acestui proiect la timp. Situația actuală în această procedură descentralizată, EFSA evaluează doar procedurile în care statele membre au prezentat obiecții în fața autorităților competente din statele membre, și asta reprezintă cam două treimi din cererile prezentate, care sunt evaluate de către EFSA după ce au fost prezentate aceste obiecții de către statele membre. Noul proiect de regulament cu o procedură centralizată va grăbi procesul și um, timpul necesar pentru aceste evaluări va fi redus în mod semnificativ. Aș sublinia aici că ceea ce facem noi um, este un serviciu oferit uh, gratis, deci nu, um, nu cerem nicio taxă pentru această procedură pentru adoptarea alimentelor noi. Procedura centralizară va grăbi procesul, dar pe de altă parte ne va spori povara de lucru la nivelul agenției însă personalul intern va fi uh, realocat acolo unde va fi nevoie după ce se va implementa noul proiect și nu vom cere personal suplimentar pentru a desfășura aceste sarcini. În urma cererii care am primit-o din partea Comisiei Europene, am început deja să pregătim ghidul pentru uh, cereri și pentru notificarea venită din partea statelor terțe și aceste documente uh, vor fi uh, publicate la anul în luna octombrie, bineînțeles după publicarea noului regulament. Aceste documente vor fi disponibile și pentru publicul larg și vom primi comentarii din partea publicului, comentarii care vor fi evaluate așa cum trebuie și vor fi incluse în documentele finale, ghidul final care va fi publicat de noi pentru a-i susține pe cei care prezintă cereri și toate părțile interesate, dorim să avem o sesiune informativă în anul 2016 cu toți uh, cei care ar putea fi interesați pentru a oferi clarificări pe marginea documentului ghid și pentru a oferi posibilitatea părților interesate să pună întrebări în legătură cu aceste proceduri și pentru dosarele referitoare la alimente noi. în conformitate cu uh, dorința EFSA de a facilita uh, procedurile pentru aplicanți, s-ar putea să oferim clarificări ulterioare tocmai în timpul uh, evaluării științifice a fiecărui dosar în parte. Suntem conștienți de faptul că unele state membre au o capacitate științifică foarte ridicată și cunosc foarte bine dosarele, de aceea considerăm că statele membre ar fi bine să-și mențină expertiza și pe viitor și să aibă un rol consultativ pentru cei care prezintă cereri. Un punct important ar fi ca statele membre să aibă expertiva necesară pentru examinarea notificărilor pe uh, marginea alimentelor, alimentelor tradiționale. Această expertiză din partea statelor membre este importantă pentru că avem de gând să oferim și uh, contracte după adoptarea legislației și statele membre ar trebui să ceară astfel de contracte pentru susținerea EFSA, o evaluare și o susținere care va fi foarte apreciată de noi și ne va ușura munca. Luna trecută am avut un forum consultativ în care am dezbătut aceste aspecte și dorim să avem o discuție și cu statele membre și cu experții din statele membre să avem o adevărată rețea pentru evaluarea alimentelor noi. Bineînțeles, această rețea nu va dezbate fiecare cerere în parte, pentru că aceasta ar fi sarcina EFSA, dar, așa cum se întâmplă în alte domenii de lucru ale EFSA, aceasta va fi o adevărată platformă de dezbatere esențială în care va putea interveni și vor putea coopera statele membre. Mulțumesc agenției pentru această intervenție. Aș dori acum să dau cuvântul uh, Centrului pentru Strategie și Evaluare care este prezent astăzi aici uh, cu trei experți și care va face o prezentare a studiului de impact realizat. Aveți 15 uh, minute la dispoziție uh, pe care îl puteți împărți între dumneavoastră. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru invitația de astăzi. Am venit aici cu doi colegi și vom face împreună um, prezentarea eu și Stephen Hawkins, care este asemenea din Marea Britanie ca și mine. Ni s-a cerut să realizăm un studiu de impact complementar care să se bazeze pe principalele rezultate ale noastre. De fapt, colegul meu va prezenta aceste rezultate și poate cineva uh, va trece la următorul uh, diapozitiv. Da, mulțumesc. vom prezenta principalele trei obiective pe care le-am avut. În primul rând, revizuirea studiului de impact al Comisiei din 2008. În al doilea rând, analizarea proiectului actual al Comisiei pentru a vedea care sunt eventualele beneficii și efecte ale acestuia și, în al treilea rând, să analizăm materialul nou care a fost publicat după studiul de impact care a fost realizat în urmă cu câțiva ani. Am avut mai multe sarcini de studiu pentru a atinge aceste obiective. Bineînțeles, uh, am uh, analizat uh, documente de poziție la nivelul industriei din punct de vedere științific și am avut un program de interviuri care a acoperit Comisia Europeană și alte instituții la nivelul UE, printre care și EFSA, autorități din statele membre, autorități naționale, reprezentanți ai sectorului uh, implicat, industriei, asociații de consumatori, IMM-uri și uh, părți interesate din statele terțe. Foarte pe scurt, elemente cheie pe care le-am analizat. N-am să intru în detaliu pentru că voi preda colegului meu această sarcină dacă va mai fi timp, dar au existat în principal cinci întrebări Uh, în primul rând, domeniul de aplicare și definiția uh, în legătură cu procedura de autorizare pentru alimentele noi, care va fi rolul uh, autorităților din statele membre în acest nou regulament și relația cu alte autorități de reglementare. Aveți deja la dispoziție acest document care va fi uh, finalizat după dezbaterea de astăzi și după consultările necesare. Și, bineînțeles, vom răspunde la întrebările dumneavoastră. Am să dau acum cuvântul uh, colegului meu pentru uh, concluzii și pentru alte comentarii. Mulțumesc, Jack! Iată, prima chestiune pe care am analizat-o, domeniul de aplicare și definiția. Au fost incluse noi definiții ale alimentelor noi, care sunt făcute încă de 15 mai 1997, și au fost eliminate anumite categorii de alimente noi. Aceasta este o idee bună, în principiu, pentru că ține cont și de produse noi care vor apărea pe piață pe viitor și când am uh, vorbit cu reprezentanții ai consumatorilor și ai industriei, au existat poziții divergente. Din punctul de vedere al industriei, de exemplu, percepția era că noua definiție va însemna ca um, pentru foarte multe produse să se, trebuiască, să se treacă prin procedura de autorizare și asta înseamnă că tot ce exista înainte de mai 1997 ar putea fi considerat ca aliment nou. Și s-au dat exemple, cum ar fi, de exemplu, diverse soiuri de fructe care au fost obținute de-a lungul timpului și care acum ar fi considerate ca alimente noi. Nu știu dacă asta a fost într-adevăr intenția comisiei, aceasta creează o povară um, administrativă foarte mare și aici am dorit o clarificare de la Comisie pentru că uh, industria să aibă o mai mare certitudine. Din punctul de vedere al consumatorilor, părerea era absolut uh, opusă. Deși definiția s-a extins, existau și probleme și anumite lacune legislative, pentru că anumite alimente care de fapt sunt noi ar putea trece pe piață fără o autorizare prealabilă. Și principala noastră recomandare aici ar fi că ar trebui să existe un mai mare dialog între Comisia Europeană și organizațiile publice, reprezentanța industriei și ai consumatorilor, pentru a înțelege cu adevărat care este impactul acestei noi definiții. Mulțumesc! Impactul procedurii centralizate de autorizare. Această procedură centralizată se va realiza uh, întâi la nivelul EFSA. Asta face ca statele membre să nu mai facă o evaluare la începutul procedurii. Asta este un lucru bun pentru că nu se va mai pierde atât de mult timp pentru procedurile de autorizare și um, procesul este acum adaptat. Există mai puțini experți științifici care vor analiza fiecare aliment în parte însă s-ar putea să apară și întârzieri, pentru că procedura de comitologie este destul de înceată, s-ar putea să se stagneze la nivelul comitetelor permanente și nu știu dacă Comisia s-a gândit foarte serios la această procedură pentru uh, cei care doresc autorizarea, pentru că există niște termene foarte stricte și poate ar trebui impuse termene în toate etapele acestei proceduri. Există și procedura simplificată de autorizare pentru alimentele tradiționale, un lucru care este salutat de foarte mulți. De exemplu, un aliment care vine dintr-o țară terță care este considerat ca fiind sigur și aceasta permite o evaluare a riscului mult mai simplificată pentru acel aliment. Totuși, Anumiți uh, actori pe care i-am intervievat din țările terțe au arătat că uh, este vorba doar de alimente din uh, producția primară care sunt afectate, celelalte care sunt prelucrate, procesate, nu ar intra în această procedură simplificată, deci procedura este aplicabilă, aplicabilă doar la un număr limitat de produse, prin urmare nu este atât de benefică. De asemenea, se cere o dovadă a utilizării sigure a acelui produs, un lucru care este greu de obținut. Există foarte multe divergențe în literatura științifică în legătură cu acest concept și principala recomandare este că datele cerute ar trebui să fie mai bine clarificate în legătură cu acest concept de utilizare sigură de-a lungul timpului. Și aceasta ar evita obiecții din partea statelor membre care pot apărea în legătură cu cererile pentru alimente noi. Am analizat costurile și resursele pentru prezentarea unei cereri pentru aliment nou. Aici nu putem trage neapărat concluziile, pentru că va depinde totul de ghidul care va fi prezentat de EFSA la anul, în octombrie, deci nu putem să ne pronunțăm dinainte. Procedura generică, în principiu, este o știre bună, pentru că asta înseamnă că IMM-urile, companiile mici, vor putea evita o procedură de autorizare Um, generală dacă alte companii mai mari au făcut-o înaintea lor, însă nu știm prea bine cum va funcționa această procedură generică pentru că trebuie să se asigure și uh, clauzele de confidențialitate și protecția datelor. Câteodată acest regim de protecție a datelor nu poate fi acordat, în special pentru acele companii mari care lucrează, de exemplu, la nivel academic, care produc foarte multe date și dacă există referințe în reviste științifice, asta înseamnă că nu se poate oferi protecția datelor. Dar multe companii utilizează astfel de date academice și dacă nu li se oferă protecția, asta înseamnă că vor avea probleme cu comercializarea. Mulțumesc, Steven. Trecem acum la rolul agențiilor și autorităților naționale în acest nou sistem. Proiectul de regulament arată că rolul statelor membre ar fi limitat, în special la nivelul comisiilor permanente, pentru uh, procedura de evaluare care va fi realizată în principal de EFSA. Majoritatea părților uh, intervievate și autoritățile din statele membre au arătat că ar dori ca statele membre să uh, însoțească evaluările făcute de EFSA, aducând expertiza și cunoștințele lor și pentru a ajunge la un consens în ceea ce privește deciziile finale la comisiile permanente. Pe de altă parte, e prea devreme să ne pronunțăm Uh, în legătură cu eventualele obiecții pe care le pot prezenta statele membre pentru alimentele tradiționale care vin din țările terțe. Bineînțeles, totul va depinde de datele oferite de cei care doresc astfel de uh, aprobări pe piață. Recomandările pe care le facem în urma acestui studiu ar fi ca statele membre să se implice în procedurile de evaluare a riscului, atâta cât le permite expertiza pe care o dețin, tocmai pentru a îmbunătăți eficiența sistemului centralizat și pentru a crește, pe de altă parte, credibilitatea științifică a vizelor EFSA. Riscul ca statele membre să prezinte obiecții în mod frecvent ar trebui atenuat prin introducerea unui sistem mai riguros de colectare a datelor în ceea ce privește istoricul de utilizare sigură a anumitor produse și de clarificarea acestui concept la nivel național. Trecem acum la ultimul element esențial pe care l-am analizat, și anume relația între proiectul de regulament și alte regulamente la nivel european. Aici au fost uh, analizate mai multe elemente prezentate de către industrie și de către părțile interesate și EFSA. Există alimente noi care prezintă riscuri de sănătate cu anumite indicații de sănătate care trebuie să treacă prin niște proceduri de evaluare a riscului separată, evaluare care este necesară în conformitate cu regulamentul 1924 din 2006. Există și o perioadă de protecție a datelor de 5 ani pentru aceste pentru aceste specificații alimentare și date care au de-a face cu siguranța produsului pentru această evaluare a alimentelor noi, date referitoare cu aceste specificații de sănătate. Deseori, ele sunt obținute prin realizarea unor studii clinice pentru care e nevoie de timp îndelungat deci, dacă aceste două evaluări se realizează separat, la două momente diferite, atunci perioada de protecție a datelor pentru fiecare din ele um, s-ar putea să nu coincidă, lucru ce ar putea deveni problematic pentru companii și ar putea uh, reprezenta o piedică în prezentarea de cereri pentru noi alimente. Există și un alt risc de duplicare a evaluării pentru alimente noi, care conțin uh, substanțe nutritive sau de dietă. Astfel de alimente ar trebui să treacă printr-o fel de evaluare a siguranței, așa cum arată regulamentul din 2013 evaluare similară de altfel celei făcute în cadrul procedurii pentru alimente noi. Prin interviurile pe care le-am realizat, se arată că ar fi bine ca această procedură să fie una, tocmai pentru a evita astfel de uh, duplicări inutile. Un ultim element care a fost prezentat de organizațiile pentru protecția consumatorilor. La momentul acesta nu există o armonizare la nivelul UE în ceea ce privește ingredienții din um, substanțe botanice. Acestea ar putea fi considerate ca ingrediente alimentare în unele state membre, în timp ce în alte state membre uh, ele pot avea un alt statut. Această lipsă de armonizare ar putea cauza probleme într-un sistem centralizat, pentru că deciziile ar putea fi blocate uh, și asta ar însemna că aceste alimente noi care conțin uh, ingrediente botanice să nu uh, ajungă la procedura de autorizare. Deci aceste evaluări, în concluzie, ar trebui să facă simultan pentru specificațiile de sănătate și pentru condițiile de siguranță. Ar trebui să înceapă în același moment pentru a avea uh, perioada de protecție a datelor identică și uh, trebuie să existe o adevărată coerență în ceea ce privește diversele perioade de protecție a datelor existentă. În ceea ce privește substanțele uh, nutritive și cele de dietă, e nevoie de un ghid mai clar din partea EFSA, tocmai pentru a evita uh, duplicarea evaluărilor făcute și, în sfârșit, în ultim element, lipsa de armonizare în ceea ce privește statutul anumitor substanțe sau ingrediente de natură botanică ar trebui să uh, fie soluționată tocmai pentru a nu uh, avea un impact negativ asupra procedurii centralizate de autorizate. Și acum dau cuvântul colegului meu pentru a continua. Mulțumesc. Bineînțeles, uh, dacă aveți întrebări, suntem la dispoziția dumneavoastră pentru orice lămuriri. Vă mulțumim pentru această evaluare de impact complementară. Îi mulțumim Comisiei și Agenției EFSA pentru prezentări. Acum îi dau cuvântul domnului Nicholson, raportor aici în Parlamentul European, pentru acest regulament referitor la noi la alimente. Mulțumesc foarte mult! În primul rând îmi cer scuze pentru faptul că nu am fost aici de la început. Am fost la reuniunea coordonatorilor uh, de la AGRI, știți că se suprapun multe ședințe săptămâna asta aici. Vreau să să profit de ocazie pentru a le mulțumi oaspeților noștri pentru prezentarea foarte, foarte detaliată de astăzi. Câteva domenii de îngrijorare. Ar vrea să aud de asemenea și care este părerea celorlalți raportori, raportorii din umbră. Însă, înainte de a începe discuțiile, poate aș putea să mă exprim pe scurt în legătură cu trei recomandări din evaluarea de impact. Sunt niște chestiuni care vor trebui modificate foarte mult, cred eu, prin raportul președinte. În primul rând, definiția și sfera de aplicare. Această propunere nu a reușit să-și atingă obiectivul, și anume să clarifice um, definiția și sfera de aplicare a acestor alimente noi. Și din discuțiile cu diferite părți interesate, nu există o înțelegere comună în legătură cu interpretarea articolului 3, în ceea ce privește definiția unui aliment nou. Înlăturarea categoriilor I-a neliniștit mult pe cei din industrie și bineînțeles că recunosc că trebuie să existe flexibilitate pentru a evita um, anumite lipsuri din uh, sfera de aplicare, din regulament, mi se pare greu totuși să accept actuala propunere a Comisiei, care deci, exclude orice fel de uh, categorisire. E o discuție importantă pe care o avem aici în această comisie Și eu cred că ar fi mult mai uh, logic să reintroducem categoriile, categoriile sub o formă actualizată pentru a ne pregăti astfel și la ceea ce va evolua în cadrul industriei. Eu salut faptul că prin prevederea protecției uh, proprietății și a datelor, însă există aici și niște slăbiciuni. E vorba de o perioadă de 5 ani propusă de comisie. În primul rând, trebuie să facem față neliniștilor exprimate de industrie în legătură cu coordonarea perioadelor de protecție a datelor privind uh, acele specificații uh, conform cărora produsul respectiv oferă beneficii de sănătate. perioada de protecție a datelor uh, e foarte importantă. De asemenea, avem și referința la confidențialitatea proprietății datelor. Să nu uităm acest element important și să nu uităm faptul că e foarte importantă și valoroasă colaborarea dintre industrie și universități. E extrem important să se mențină această legătură și să nu fie neapărat restrânsă de regulamentul privind noile alimente, ceea ce prește termenele. Un aspect final din uh, această valoare de impact. Se spune că încă există mai multe etape fără niște termene clare. Eu cred că asta va contraveni procesului de acordare a autorizațiilor la timp. E important însă să avem niște termene clare pentru a accelera uh, procesul de solicitare a autorizațiilor. Și e important, nu știu, poate că termenul ar putea fi mai scurt decât cel propus de 9 luni Trebuie să vedem care va fi și decizia Comitetului Permanent în acest sens. E tot ce am avut de spus deocamdată, domnule președinte. Vă dau din nou cuvântul și acum aștept și pe colegii raportori din umbră să intervină și pe toți ceilalți colegi care sunt interesați de subiect. Mulțumesc. Mulțumim, James. Începem cu raportorii din umbră. Doamna Pilara Iusof. Mulțumesc. Îi mulțumesc și comisiei și raportorului, agenției EFSA și celor care au făcut evaluarea. Cum ați spus, e cel de-al treilea mandat uh, când avem din nou acest dosar. Sperăm ca de data asta să meargă mai rapid, mai ales că suntem cu toții mai experimentați acum. Suntem și aceiași raportor, raportor din umbră, ca și în mandatul anterior, deci avem toate premisele pentru ca dosarul să meargă mai repede. Sunt de acord cu domnul Nicholson. Cel mai important e definiția. Și evaluatorii au spus acest lucru, deoarece dacă nu avem o definiție clară, vor exista foarte multe incertitudini juridice și foarte multe probleme. Trebuie să fie clare procedurile prin care se utilizează nanotehnologia. Cât despre alimentele care provin din țări terțe. În principiu, propunerea e bună, însă să nu uităm că în alte țări, în țările terțe, cerințele nu sunt uh, exact aceleași. Și poate că procedurile prin care sunt utilizate sau gătite aceste alimente sunt diferite, deși trebuie să ținem cont de ele. Protecția datelor acum. Sunt de acord cu ce s-a spus în legătură cu organizațiile academice care intervin în procesul de cercetare. Industria alimentară cred că va avea niște convenții foarte mm, stricte pentru că aceste date să fie, de, să fie utilizate în mod exclusiv. Eu am încredere în ei. Deci, e clar că aici vor fi percepute mm, vor fi, percepute, vor fi percepuți bani. De asemenea, e foarte important ca și IMM-urile să se poată grupa pentru a prezenta o propunere. Referitor la EFSA, cu siguranță că vor avea mai mult de lucru. Am vorbit despre asta și când uh, am discutat despre buget și trebuie să rezolvăm această problemă. Reprezentantul EFSA a spus că va fi gratuit și că nu vor cere bani pentru asta. Însă dacă nu vor cere bani și vor avea mai mult de lucru și vor avea și un buget scăzut, nu știu cum se vor descurca. Deci trebuie să discutăm și să rezolvăm această situație. Tot uh, agenției EFSA îi cer să stabilească niște criterii clare pentru industrie. Pentru a evita toate problemele legate de mm, acele menționări uh, de pe produs, uh, cum că mm, ar fi benefic uh, pentru sănătate. Carnea clonată nu va fi inclusă aici, deci aici nu avem nicio problemă, însă ne dăm seama că există proceduri diferite. Poți să ceri, de exemplu, autorizația de a susține că există beneficii pentru sănătate după ce ai primit autorizația de comercializare a produsului. Însă aici e important să avem niște norme pentru a nu avea probleme. Și am o întrebare concretă acum noile alimente care au fost autorizate sau înștiințate conform articolului 457 din regulamentul din 97 vor fi incluse pe o listă unică, din câte știu eu, deci nu vom ști cine sunt cei care au solicitat acest, această comercializare, deși nu se vor bucura de același nivel de protecție. pe care o vor avea cei care vor uh, primi autorizația pentru noile alimente acum, mai târziu. Deci e important, există și acel termen de exclusivitate de 5 ani privind protecția datelor. Vă mulțumesc. Vă mulțumim. Acum are cuvântul doamna Auken. Mulțumesc, domnule președinte. Câteva cuvinte în legătură cu evaluarea de impact. Noi verzi avem în continuare impresia că lumea afacerilor e mai importantă decât protecția consumatorilor și probabil că în, și în dezbaterea care va urma despre asta se va vorbi, despre faptul că ne concentrăm, pe ce ne concentrăm mai mult, pe industrie sau pe protecția consumatorilor. Avem acum câteva comentarii. La alimentele clonate. Ne îngrijorează faptul că aceste elemente sunt excluse în mod explicit din sfera de aplicare pentru a uh, evita un vid de reglementare, trebuie să avem niște prevederi care să impună niște cerințe de bază uh, atunci când va intra în vigoare această legislație. Trebuie să ne asigurăm ca hrana care provine din clone să nu fie comercializată fără o procedură de autorizație. Dacă excludem alimentele clonate, chiar și um, animele, uh, alimentele care derivă din alimentele clonate pot fi comercializate fără ca nimeni să-și dea seama. La nanotehnologie. Am discutat mai devreme anul acesta în legătură cu pragul privind um, etichetarea nanotehnologiilor. E vorba de directiva privind protecția consumatorilor. O directivă care e în, pe cale de a fi revizuită și noi avem aici mai multe îngrijorări. În ceea ce vrește pragurile, EFSA definește materialele nanotehnologice uh, ca fiind acele materiale care, într-o proporție mare de 50%, au, um, sunt făcute din um, particule care au uh, o dimensiune între uh, 1 și 200 de nanometri. Dacă pragul de 50% s-ar aplica, nu doar pentru etichetare, ci și la regulamentul privind noile alimente, riscăm ca anumite nanoingrediente să nu fie incluse în această definiție. Deci să nu intre aici, uh, să nu intre sub sfera, în sfera de aplicare. Și deci să nu fie evaluate și să nu constituie obiectul aprobării autorizației de precomercializare. Ar trebui de aceea să avem o abordare mai conservatoare în legătură cu pragul de 10%, pe care îl recomandă EFSA. Cea de-a treia parte. Actele de punere în aplicare. Nu le putem accepta pentru a hotărâ dacă un aliment e sau nu un aliment nou. Parlamentul European întotdeauna a insistat asupra actelor delegate atunci când e vorba de definirea uh, sferei de aplicare a acestei legislații. Același lucru e valabil și pentru actualizarea listei uh, comunitare. Nici nu putem fi de acord cu actele de punere în aplicare. De ce să utilizăm alimentele noi fără supravegherea Parlamentului European? Aditivii, enzimele, aromele sunt supuse acestui proces. În 2008 am avut o am hotărât ca această listă să fie supravegheată de Parlamentul European. Deci nu înțeleg de ce acum Comisia propune o procedură față de care Parlamentul European nu ar mai avea drept de veto. Vă mulțumim. Nu mai avem alte persoane care doresc să intervină? Ba da. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc uh, Comisiei, Agenției EFSA și Centrului pentru Evaluarea Strategiilor pentru prezentarea făcută. În ceea ce privește OGM-urile și alimentele clonate, au fost coase din propunere. Eu speram ca acestea să fie abordate separat și așa cum trebuie. Am citit evaluarea de impact. Și anumite chestiuni mi-au atras atenția. În primul rând, discutăm despre alimentele care provin din țări tețe și uh, faptul că trebuie să se prevadă, să se oferă uh, dovada unei utilizări sigure timp de 25 de ani. Deci vreau să știu cum va, se va asigura Comisia că datele primite, primite în acest sens sunt fiabile într-adevăr procedura și aici criteriile sunt cam neclare, deci în ceea ce privește istoricul produselor respective. După părerea mea, e nevoie de niște criterii mult mai stricte în definiția din propunere. Procedura de autorizare și am înțeles că solicitările nu se mai trimit la autoritățile naționale. Comisia va distribui uh, solicitările statelor membre. Deci se vor face direct cererile la comisie. Și acolo se vor evalua și riscurile. S-a făcut asta pentru a uh, câștiga timp. Însă așa cum se arată în evaluarea de impact, nu timpul e important, ci uh, previzibilitatea acestui proces. Asta e cel mai important pentru cei care fac, solicitările respective. Deci pe mine mă îngrijorează faptul că se va reduce mult rolul statelor membre în ceea ce privește evaluarea siguranței și aprobarea alimentelor noi. Noi nu suntem siguri dacă EFSA într-adevăr va avea capacitatea de a face față numărului ridicat de solicitări pe care îl va primi. Mulțumesc. Doamnă Boylan, acum vicepreședintele Poți. A já budu nový v tom týmu, protože včera jsem byl jmenován stínovým. Mulțumesc foarte mult! Ieri eh, am eh, fost numit raportor din umbră pentru acest subiect din partea SND și trebuie să vă spun că abia aseară am avut posibilitatea să uh, analizez uh, evaluarea consecințelor evaluarea de impact. Sunt uh, destul de șocat pentru că și anul trecut am primit dosarul EEM. Aș vrea să știu ce fel de propunere este aceasta, dacă trebuie să modificăm condițiile fără să fie clar ce intră în acest regulament. Nu e clar nici măcar ce se intenționează și pur și simplu nu e logic. Nu știu cum să mă exprim pe tema acestei propune când experții spun chiar ei că uh, sute de mii de alimente din 1997 încoace au trebuie etichetate ca fiind alimente noi. Mi se pare că există aici o mare nesiguranță, atât în ceea ce privește introducerea făcută de autoritățile centrale, pentru că aici există temerea că ă, sarcina de lucru va fi prea mare și, de asemenea, că e posibil ca unele substanțe periculoase nici măcar să nu intre în sfera de aplicare a acestui regulament. Deci sunt realmente șocat și sper că colaborarea cu domnul Nicholson să uh, mă ajute să scap de acest șoc și să mi-l transforme într-o mare bucurie. Mulțumesc! Mulțumesc! Voi da acum cuvântul reprezentanților Consiliului. Grazie Presidente <clears throat> per aver iscritto Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru că ați trecut acest punct pe ordinea de zi. Mulțumesc Comisiei dumneavoastră parlamentare pentru că uh, este atât de interesată de această propunere. O propunere importantă și pentru președinția italiană. Doresc să salut munca realizată de comisia dumneavoastră și de domnul raportor Nicholson. Ați încercat să progresați în acest dosar și să ajungeți la o poziție echilibrată. Au avut loc negocieri în 2009, în 2010 Și atunci am avut uh, ocazia de a examina în detaliu această propunere. Și uh, dezbaterea de până acum este foarte utilă, pentru că președinția italiană va avea o sarcină foarte importantă în acest domeniu. Sperăm ca, uh, prin aceste dezbateri, să reușim să obținem un acord cât mai repede. stăm cu lucrările în Consiliu? Pot să vă spun că în uh, timpul președinției elene, Consiliul a analizat acest dosar în repetate rânduri. După aceea, va trebui ca și noi, președinția italiană, să uh, aprofundăm acele chestiuni care mai trebuie aprofundate. Și mă gândesc mai ales la lista de alimente noi și de asemenea mă gândesc la definiția nanomaterialelor. Tratăm acest dosar cu toată seriozitatea necesară și, de asemenea, cu prudența necesară, dat fiind că exercițiul care ne așteaptă este unul foarte complex pot să vă spun că vom ține cont de toate opiniile și de toate observațiile auzite astăzi uh, de la deputații europeni. Așadar, președinția italiană și a angajamentul să trateze cât mai bine și cât mai repede acest dosar și să colaboreze îndeaproape cu Parlamentul European. Un punct de referință foarte important. Vă mulțumesc! Mulțumesc președinției italiene. Nu știu dacă experții mai doresc să mai adauge ceva sau să răspundă la ceva. Doresc să întreb pe experți dacă mai au ceva de adăugat, nu? Atunci am să-i dau cuvântul mai întâi reprezentantului comisiei și după aceea raportorului nostru pentru a încheia discuția. Mulțumesc. Domnule președinte, mulțumesc pentru această dezbatere foarte utilă și importantă. În ceea ce privește definiția, poate, sigur că nu intenționăm să includem alimente noi care nu erau considerate noi în trecut. După cum am spus în observațiile mele introductive, acesta a fost rezultatul concilierii și noi uh, dorim să clarificăm definiția cât mai repede ca lucrurile să meargă și pentru consumatori și pentru întreprinderi. Dorim să le oferim siguranță juridică și să le permitem să înțeleagă ce este nou și ce nu. Așadar, intenția noastră nu este nici de cum să acoperim retrospectiv uh, un aliment care nu era considerat înainte aliment nou. Noi dorim să clarificăm categoriile și am să vă dau un exemplu. În cadrul regulamentului actual, de exemplu, proteinele derivate din insecte sunt considerate noi, dar insecta întreagă nu este nouă. Nu există nicio logică, dar uh, formularea din regulamentul actual și categoriile uh, includ ingrediente derivate din. Deci, înțelegeți că îndată ce se începe să se descrie în detaliu o categorie, se ajunge la dificultăți. Aceasta era intenția legiuitorilor la vremea respectivă și noi, nu do noi dorim să ajutăm la o mai bună înțelegere a sferei de aplicare, atât uh, pentru consumatori care vor să știe ce au în farfurie, cât și pentru întreprinderi. În ceea ce privește lista, da, vom avea o listă unică și uh, foarte important este astăzi faptul că foarte multe alimente au echivalente de uh, conținut. Deci, uh, unii operatori nu au primit autorizație pentru un aliment nou, dar alți operatori deja pun pe piață acel aliment pentru că avem această echivalență de substanțe. Deci, după ce noul regulament va intra în vigoare, va trebui ca alimentele aprobate în trecut să fie toate considerate generice, de uh, dragul clarității și de asemenea pentru a nu avea această procedură complicată de echivalență a substanțelor. Vreau să-i asigur pe membrii comisiei că alimentele provenite din animale, animale clonate sunt excluse din propunere, pentru că recunoaștem acum când facem propunerea că alimentele provenite din uh, animale clonate sunt tratate într-un act legislativ separat. Sigur că dacă acel act legislativ separat nu va fi adoptat în același timp cu acesta, ar trebui ca alimentele provenite din animale clonate să rămână în sfera de aplicare a acestui regulament ca să nu se creeze un vid juridic. Știm că nu au existat încă solicitări de introducere pe piața unor astfel de alimente, dar e important și ține de regulamentul acesta cât timp actul legislativ referitor specific la uh, alimente provenite din clonare nu este adoptat. OMG-urile au fost excluse până acum și sunt excluse în continuare pentru că sunt acoperite de multe alte acte legislative. În ceea ce privește nanotehnologia, ni se pare important atât pentru consumatori cât și pentru întreprinderi să facem referire la definițiile existente, chiar dacă acestea există pentru etichetare, pentru că este o definiție foarte tehnică și foarte științifică în sine și nu o putem schimba pentru că asta înseamnă nano. Deci ni se pare extrem de important să nu avem definiții separate ale nano tehnologiei într-un sector unic, și anume alimentația, și definițiile să difere de la un regulament la altul. Este important să rămânem cât mai coerenți cu legislația tehnică. Sigur că dacă apar de diferențe minore, nu va fi grav, dar trebuie să fie clar pentru toată lumea, și pentru consumatori, și pentru întreprinderi. Expertiza statelor membre, după cum au spus cei de la EFSO, va, EFSA, va fi păstrată. Suntem de acord că avem nevoie de o aliniere cât mai mare, iar EFSA, printre altele, colaborează strâns cu agențiile științifice din statele membre. În ceea ce privește specificațiile uh, de sănătate și alimentele noi, e foarte important să ținem cont de faptul că legislația privind specificațiile legiferează dacă se poate spune că un aliment e bun pentru oase, pentru inimă sau previne bolile. Deci această legislație privind specificațiile se poate aplica la orice fel de aliment. Este o legislație care vizează eficacitatea unui anumit aliment. Deci, nu ține doar de alimentele noi. E foarte important ca această legislație să existe separat. Când se întâmplă să fie vorba de un aliment nou, trebuie să se știe că ă, regul, regulamentul privind alimentele noi vizează um, cât de sigur este acel aliment și celălalt dacă specificația de sănătate este chiar adevărată. Sigur că există o legătură între două, dar etapele trebuie parcurse în ordine, ele nu merg în paralel, pot fi consecutive. Este un element pe care îl mai putem clarifica. Cred că suntem în principiu de acord, dar e important ca obiectivele legislative să fie clare. Vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru dezbaterea foarte utilă. Vom continua să colaborăm cu Consiliul și cu uh, adunarea dumneavoastră pentru un rezultat foarte fructuos, poate chiar un acord în prima lectură, cine știe pentru că am muncit cu toții foarte mult pe acest dosar foarte interesant. Mulțumesc mult! Mulțumesc și eu comisiei și dau acum cuvântul pentru concluzii raportorului nostru, domnul Nicholson. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte! Mulțumesc mult tuturor participanților la dezbatere! Cred că e foarte util ce am discutat astăzi și cred că avem o bază bună de pornire și mai ales de mers înainte. Vreau să vă asigur că uh, eu unul mă ocup de alimente noi și nu de clonare. E, acela este un subiect separat și uh, nu vreau să intru în acea parte a dezbaterei. Am mai avut-o, acum am uh, trecut la alt subiect. Calendarul propus pentru raport vă va fi uh, adus la cunoștință cât mai rapid. Sperăm că în uh, decembrie să ajungem la plenară. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc și dumneavoastră. Iată că mm, imediat ne vom încheia reuniunea. Și nu uitați că trebuie să facem fotografia de grup la 14.45 aici în sala noastră de comisie. Mulțumesc mult și ne vedem mai târziu!